So, ladies and gentlemen, dear colleagues, um, welcome to our Doamnelor și domnilor, stimați colegi, bun venit la reuniunea noastră din această după-amiază și îmi face mare plăcere să îi urez bun venit alături de noi președintei Uniunii Interparlamentare, doamna Gabriela Cuevas Baron. Bun venit în rândul nostru. Dumnea ei a fost, de asemenea, președinția grupului de pilotaj al conferinței parlamentare cu privire la OMC săptămâna, luna trecută. Deci, probabil, o parte dintre dumneavoastră o cunoașteți. IPU, Uniunea Interparlamentară, e principalul nostru partener în această conferință interparlamentară. Nu avem atât de multe contacte pe alte subiecte cu IPU, însă cu toate acestea e un organism, un partener important pentru parlamentarii din întreaga lume, așa că avem nevoie de o asemenea legătură. Președinta Uniunii interparlamentare a luat parte și la discuțiile internaționale de luna trecută. Așa că are experiență în ceea ce privește posibilitățile de cooperare parlamentară, care sunt avantajele care pot să decurgă de aici, în diplomația parlamentară. Aș putea să menționez multe lucruri despre dumneavoastră și experiența dumneavoastră, însă mă voi opri aici și vă dau la dispoziție 10 minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Lange. Pentru mine e o mare onoare să mă aflu astăzi aici. Am lucrat împreună în Geneva, acum sunt la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, prefer să continui în limba spaniolă după atâtea călătorii și conferințe. Cred că acum creierul meu a mai încetinit, așa că îmi voi folosi limba maternă. În un mundo Trăim într-o lume în care regulile, provocările, tehnologia, practic totul se schimbă și asta la o viteză pe care nu ne-am fi imaginat în urmă cu 10 ani. Uneori, anumite paradigme pe care le consideram veșnice sunt acum puse sub semnul întrebării. În urmă cu câțiva ani de zile aveam impresia că toate aceste lucruri cu dimensiune multilaterală, globalizarea, deschiderea comercială, reprezentau premizele care urmau să călăuzească toate economiile. Și iată că astăzi constatăm că în unele dintre economii chiar foarte puternice aceste valori și aceste principii și acest tip de retorică este pusă sub semnul întrebării astfel încât activitatea parlamentară și, mai concret, activitatea diplomatică parlamentară are o relevanță mult mai mare atât în ceea ce privește diplomația tradițională, găsim la acest nivel o serie de reprezentanți guvernamentali, precum și în diplomația parlamentară, unde avem această pluralitate politică, ideologică, unde literalmente uh, este reprezentată întreaga societate și unde se pot uh, țese o serie de legături, o serie de relații de mare anvergură. Astăzi, dacă este să ne uităm peste noile provocări și provocări care nu mai se întrezăreau, uh, dacă sunt să ne gândim la fostele guverne și chiar la unele care au hotărât să nu rămână pe margine, constatăm că există anumite litigii comerciale, războaie comerciale sau tot felul de uh, măsuri cumva de schimburi politice, adică vorbim de un instrumentar care era puramente politic și care astăzi este utilizat în dialog sau mai degrabă în confruntarea politică și avem de-a face cu o serie de probleme care ne arată în ce mod putem să facem față acestor schimburi, dezbateri, unde intervin poziții izolaționiste, poziții naționaliste ce putem spune? Încotro se îndreaptă planeta noastră dacă astăzi stăm și ne întrebăm ce nu aștepta peste 10 ani, cu greu am putea intui sau anticipa rezultatul. Astăzi, conform una dintre studii, în funcție de tehnologii, probabil că locurile de muncă, așa cum le cunoaștem noi astăzi, nu vor mai exista peste 10 ani de zile, dar acele locuri de muncă ce se vor crea peste 10 ani de zile sunt în acest moment poate practic imposibil de imaginat. Dacă stăm să ne întrebăm care va fi viitorul pentru locurile de muncă pentru tineri, care vor fi șansele pe care le vor avea acești tineri în ceea ce privește asigurările sociale sau fondul de pensii, nu este este greu să ne dăm seama cum va arăta economia în următorii ani crede că uh, ce, ce căutăm noi cu această Uniune Interparlamentară? În primul rând, trebuie să ne consolidăm agenda economică. Cu alte cuvinte, dacă această Uniune Interparlamentară se poate bizui pe o dezvoltare durabilă, adică încercăm să extindem acest mandat și să obținem un număr mare de specialități. Însă, acest lucru nu este suficient și poate să dureze foarte mult. Așa cum spunea și domnul președinte Bernlange, avem în egală măsură și conferința, conferința parlamentară cu, din din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, în cadrul căreia sau căreia, de fapt, ar trebui să-i dăm un alt conținut și care să poată în același timp să genereze propuneri uh, consistente. Mi se pare că este o răspundere foarte mare, atât uh, din partea Parlamentului European, cât și din partea Uniunii Interparlamentare, și anume să nu uităm că e nevoie de rezultate clare, de reguli clare, de poziții care să demonstreze că cea mai bună modalitate de a apăra multilateralismul este aceea a rezultatelor. Și uh, tocmai ce au trecut câteva zile doar și iată că avem un nou mecanism, este vorba despre reuniunea președinților de parlamente al G20 P20 numit de la parlamente. Uh, practic, ceea ce uh, încercăm noi să facem, lucrurile stau cam la fel ca în conferința parlamentară, deci nu există reguli bătute în cuie, deci totul trebuie să fie adoptat în unanimitate, însă acest lucru stimulează o serie de schimburi foarte interesante, dătătoare de speranță și să vedem dacă mai rămân și alte sarcini. Însă, repet, este un mecanism care avansează și avansează la modul foarte convingător. Bun. Cred că nu este suficiente, cred că parlamentarii, noi parlamentarii ar trebui nu doar să activăm în funcție de dificultățile și provocările prezentului, ci să încercăm să anticipăm ceea ce se va întâmpla pe viitor. Și ar fi câteva lucruri, să spunem, nu trebuie să fii vrăjitor, să treci în stele ca să le um, anticipezi. Este foarte limpede că vom asista la o decelerare economică în următorii ani. În egală măsură este limpede că lumea nu și-a revenit în totalitate de parma crizei financiare și economice din 2008 și este foarte limpede că această confruntare între marile puteri economice va, confrunt, va continua pardon, ca un mecanism care intervine la nivel politic și economic. Pe de altă parte, constatăm că anumite țări despre care nici măcar nu ne-am fi gândit, iată că se alătură inițiativelor de comerț liber. Constatăm că aceste scheme multilaterale și aceste reguli până la urmă nu au reușit să soluționeze cele mai complexe dintre controverse. Cred că parlamentarii au și avem uh, o mare răspundere. Prima dintre acestea ține de uh, natura propriu-zisă a funcției noastre. Cu alte cuvinte, să generăm o legislație, să creăm bugete și în același timp să monitorizăm sau să stăm cu ochii pe guverne. Și în acest sens, firește că trebuie să uh, mai ales noi cei care suntem implicați în uh, proiecte multilaterale, să venim acasă și să prezentăm răspunsuri și soluții foarte limpezi. Dacă astăzi, să spunem, în țările din care venim fiecare dintre noi, suntem întrebați ce propuneri aveți pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri în următorii 20 de ani, ce o să ne apucăm să le spunem? Uh, aceste întrebări ne vin din partea tinerilor. Ce, uh, ce perspective sunt pentru asigurările sociale? Ce o să le spunem? Cum putem noi să garantăm că bărbații și femeile uh, vor avea altfel decât niște salarii minime, că nici măcar nu știm în care va fi cel mai mărunt loc de muncă. Până la urmă, sunt o serie de chestiuni pe care le putem aborda și este foarte probabil ca pe viitor, la următoarea adunare, și profit de ocazie, domnule um, um, președinte, să vă invit, deci la începutul anului viitor, este foarte posibil să spunem că această agendă să fie dedicată și um, acestor probleme economice și să ne permită să găsim soluții pentru problemele cu care se confruntă planeta noastră și nu este greu să găsim soluții. Repet, Insist, încă se resimt efectele crizei din 2008 și constatăm că este o nouă inerție. Practic, este vorba de un lucru pe de parte și pe de altă parte mai este altceva și anume este consolidarea cooperării parlamentare. Practic, noi parlamentarii facem și diplomație, iar acest lucru nu ține numai de dialogurile noastre, de rezoluțiile pe care le adoptăm sau de declarații, ci acest lucru are legătură și cu posibilitatea de a stimula o serie de schimburi de bune practici. Și în acest sens putem foarte bine să lucrăm împreună și practic încercăm să vedem în ce mod țările și parlamentele uh, sunt cei care sunt reprezentativi în ceea ce privește comerțul, investițiile, tratatele și putem foarte bine să contopim și să, să, să separăm, să decantăm răul de bine, frumosul de urât și să încercăm să ne implicăm pe aceste subiecte. De pildă, vorbim despre tratatul de liber schimb pentru întreaga Africă continentală, uh, Uh, vă spuneam, eu, eu vin din Mexic, deci de 25 de ani de zile Mexicul vine cu politici de liber schimb și, într-adevăr, s-au făcut și greșeli și aici vedem care este experiența Uniunii Europene. În același timp, experiența unor țări, cum este Chile, care are cel mai mare număr de tratate de liber schimb, sau vorbim despre chestiuni de politică publică. Cunoaștem foarte bine care este experiența logistică pe care a dobândit-o Singapore. Deci dacă putem uh, să contopim, să facem așa, com- să compilăm cele mai bune practici și să le transmitem și să susținem astfel multilateralismul și să-i oferim acestea niște uh, rezultate foarte bune și foarte substanțiale și în același timp să putem prezenta aceste programe de cooperare și de, uh, de schimb și cunoștințe, practic uh, Iată în ce rezidă bogăția diplomației parlamentare, cum ne ajutăm unii pe ceilalți, în ce mod această solidaritate se poate traduce în îmbunătățiri pentru persoanele pe care le reprezentăm și cred că, în egală măsură, că una dintre, să spunem, scopul, dintre scopurile cele mai importante pe care le avem uh, este o chestiune pe care o avem în comun cu Parlamentul European, de altfel are legătură cu o dimensiune parlamentară pe care trebuie să o dăm tuturor proceselor, adică o mai mare transparență, o mai mare responsabilizare și în acest sens uh, Uh, uh, vorbim despre mandatul pe care îl avem în cadrul Uniunii Interparlamentare și pe care dorim să-l preluăm în toate procesele pe care le avem cu Națiunile Unite, cu Organizația Mondială a Comerțului și, și astăzi cu această inițiativă care, iată, a ajuns la această nouă inițiativă, inițiativa adunărilor parlamentare pe 20. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Sunteți, sunteți neamț, așa încât nu îndrăznesc să depășesc cele 10 minute pe care mi le-ați acordat. Vă mulțumesc. Perfecto. Muchas gracias. Perfect, vă mulțumim. Și acum voi da cuvântul grupurilor politice. Domnul Hansen. Mulțumesc foarte mult, voi încerca și eu să mă exprim. Eh, para eh, se, se... Voi exprima în toate limbile, pentru mine va fi foarte important să vă spunem cum este important să lucrăm eh, și mai mult pentru o serie de chestiuni mm, care țin de toate aceste uh, acorduri comerciale pe care le avem. Avem acorduri comerciale cu Mexicul și în același timp avem și relații comerciale cu alte țări din America Latină. De pildă avem tratatul Mercosur, care iată este în curs de a fi discutat, mă rog, dezbătut, urmează să fie dezbătut cât de curând de Parlamentul European și să încercăm să vedem cum putem ajunge la soluții la soluții viabile, uh, cum ar fi problema incendiilor uh, din pădurea amazoniană uh, și multe alte lucruri și motive de îngrijorare care există și care țin de protecția mediului, preocupări pe care le avem noi, europarlamentarii, și este foarte important să mergem înspre ratificare de acord, dar, pe de altă parte, așteptăm, e de dorit să existe o mai mare cooperare și participare și din partea cealaltă, să vedem ce putem putem face tocmai pentru a găsi soluții mai luminate, să spunem, pentru ambele tabere. Vă mulțumesc! Muchas gracias I'm deeply impressed. Mulțumim, sunt foarte impresionat. Kathleen, Kathleen van Brent, din partea S.C.D. Așa sunt și eu, trebuie să spun. Mi-ar plăcea să pot și eu să o fac. Am încercat să înțeleg niște spaniolă, pentru că e o limbă mondială, să nu uităm, însă eu mă voi folosi de cealaltă limbă mondială. Pe scurt, mă bucur mult că vă aflați aici. aici. Așteptăm o cooperare intensă pe comerț internațional, NOMC, și poate chiar o cooperare mai extinsă de atât. Am două subiecte principale și două întrebări. În primul rând, ați menționat foarte multe provocări cu care avem de-a face pe piața muncii, durabilitatea, chestiuni economice. Însă eu cred că e și un început, un început al unei crize a democrației, mai ales a democrației parlamentare. Și e foarte important să putem să discutăm împreună Parlamentul și Uniunea Interparlamentară. Chiar și în Europa, o parte importantă a lumii din perspectiva democrației, apărarea valorilor europene, statul de drept și în Uniunea, Europeană și aici avem dificultăți, avem dificultăți cu statul de drept, mai multe democrații parlamentare sunt supuse presiunilor, uh, Așa că eu aș dori să știu cum ați analizat dumneavoastră aceste chestiuni și cum putem noi, printr-o cooperare apropiată, să abordăm aceste subiecte împreună. Al doilea lucru, durabilitatea, bineînțeles, cum menționam și înainte, am avut o discuție îndelungată în această dimineață pe acordul de liber schimb cu Vietnamul, urmează asemenea discuții și legate de Mercosur, cu siguranță. E un subiect care e central în discuțiile din acest Parlament și mai ales din Comisia noastră parlamentară. Bineînțeles, comerțul e foarte important. Comerțul ca atare, da, domnule președinte, are o valoare foarte importantă, dar trebuie să facem legătura cu durabilitatea. Și sunt convinsă că știți foarte bine țările Mercosur, le cunoașteți, așa că aștept părerile dumneavoastră pe subiect, mai ales în legătură cu ceea ce se întâmplă în Brazilia. Și îmi cer scuze domnule președinte. Karen Kalsberg, din partea Renew, un grup liberal aici în Parlament. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru introducerea excelentă. Cred că ne poate inspira. E foarte bine că ne putem întâlni cu dumneavoastră și să avem discuții ca discuția de astăzi. Cred că politica comercială e o cale prin care putem da o formă globalizării în niște vremuri istorice complexe. Noi, cei care credem în comerț, în comerț ca atare, comerțul e ceva bun, atât pentru creștere cât și pentru prosperitate <laughs> și, de asemenea, și pentru relațiile umane. Cred că noi suntem cei care avem o anumită responsabilitate de a găsi regulile cele mai bune astfel încât să putem să modelăm politicile comerciale și acordurile comerciale. Bineînțeles, știm că acest comerț trebuie să fie făcut pe baza unor reguli și cu anumite responsabilități. Când ajungem la dezvoltarea durabilă, aici avem o provocare uriașă legată de schimbările climatice și în integrarea politicilor comerciale în politicile globale globale pentru climă. E una din prioritățile noastre globale. Cum discutam și mai devreme în această dimineață, și democrația și drepturile omului intervin aici. Trebuie să alegem. Credem că acordurile comerciale pot să fie o forță motrice, o platformă pentru dialog, pentru a promova democrația și drepturile omului, sau considerăm că fără acorduri ar fi mai bine. Sunt atât de multe lucruri care ar putea să fie făcute, dar cred că e important și să avem discuții în Parlament între oamenii care sunt aleși de oameni, să implicăm organizațiile din societatea civilă, partidele politice, alte părți importante, nu doar acționari în, în aceste discuții legate de globalizare, de comerț și tot ce ține de mediul de afaceri. Totul ține de viața noastră, de mediul în care trăim și de viitorul planetei noastre. Așa că eu aș dori să ascult câte ceva de la dumneavoastră despre toate aceste subiecte pe care le-am adus noi în discuție astăzi. Mulțumim, domnul Bourgeois, din partea grupului conservatorilor din Parlamentul European. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, mulțumim că ați venit astăzi alături de noi. Vă mulțumesc pentru informațiile prezentate. Mă voi concentra pe al cincelea obiectiv și anume dialogul interparlamentar și cum poate fi stimulată colaborarea. Vremurile se schimbă foarte repede, există foarte multe schimbări geopolitice, tendințe protecționiste, conflicte comerciale care pot să ducă chiar și la războaie comerciale. Ne-ați spus acest lucru, am fost puțin surprins. Ne spuneați că dialogul interparlamentar ar putea să fie o cale prin care să ne apropiem unii de ceilalți și să eliberăm tensiunile. Întrebarea mea ar fi următoarea. Cum ar arăta toate acestea concret în, în dialogul interparlamentar? Și în al doilea rând, Credeți că se poate folosi acest fapt în situații concrete? De exemplu, mă gândesc la cele spuse de domnul Hogan aici, comisarul desemnat. A vorbit pentru un dialog transatlantic pozitiv. Considerați că în termeni concreți poate să existe un dialog între Parlamentul European și Congresul American și că ar putea un asemenea dialog să contribuie la o reducere a tensiunilor astfel încât să ne apropiem unii de ceilalți? Încă mai există speranță acolo, cred. Helmut Scholz din partea GUE, de pe partea stângă din Parlament. Și eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea interesantă și nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce ne spuneați. Trebuie și noi în comisia noastră comercială și în general trebuie să ne axăm pe realitățile pe care le resimt cetățenii din statele membre și statele din Uniunea Parlamentară și cele din Uniunea Europeană. Din perspectivă comercială, Trebuie să spun că da, trebuie să facem mult mai multe astfel încât să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. În următorii 10 ani să urmăm agenda 2030 a ONU, cred că e o sarcină comună la care trebuie să ne gândim. Înseamnă că trebuie să schimbăm regulile, înseamnă că trebuie să intrăm în realitatea economică. Cel mai recent raport UNCTAD pe comerț internațional și dezvoltare și propunerile făcute pentru un nou pact verde, Green Deal și evoluția principiilor de la Geneva, toate acestea ne arată că trebuie să facem ceva. Ajung la o întrebare a dumneavoastră, ce putem să facem? Cred că ar trebui să reluăm legătura dintre activitățile pe care le au guvernele noastre în structuri, cum ar fi OMC, în dezbaterea parlamentară și mandatul miniștilor, mandatul pentru negocieri ar trebui să fie oferit doar după ce a existat o adevărată discuție cu privire la obiectivul negocierilor, obligațiile care revin de aici. Cred că și astfel s-ar putea crește gradul de conștientizare pentru cetățeni, ce facem în diferitele structuri și sper că vom avea șansa să mai discutăm cu dumneavoastră pe asemenea subiecte. Mulțumim! Ultimul vorbitor, vicepreședintele Parlamentului, Pedro Silva Pereira. Senhor Presidente, eu não me eh, atreveria... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu nu voi îndrăzni să intervin în limba invitatei noastre, limba spaniolă, de aceea voi vorbi în portugheză, cea mai apropiată limbă de limba spaniolă. Aici, în Parlamentul European, am discutat despre reuniunea G20. Eu am reprezentat Parlamentul European la această reuniune și vreau să salut această uniune parlamentară cu Japonia, care se află acum la președinția G20. Iată că au reușit să pună pe ordinea de zi a acelei reuniuni acest subiect, un comerț, un comerț nu doar liber, dar și echitabil. Tematica dezvoltării durabile e într-adevăr prioritatea și a fost prioritatea reuniunii. Când vorbim despre cum putem face față controverselor legate de acordurile comerciale, ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe conținutul acordurilor. Nu e doar o chestiune de formă sau de procedură există o problemă de conținut. Considerăm că acordurile comerciale trebuie să fie într-adevăr niște acorduri de nouă generație, unde capitolele de dezvoltare durabilă să fie luate în serios. Chiar și dacă îmbunătățim forma sau procedura, dacă nu ținem cont de aceste preocupări, care sunt preocupări sociale, preocupări de mediu și care cer răspunsuri în cadrul acordurilor comerciale, ei bine, dacă nu facem așa, nu vom putea să avem o soluție la problemă. Și apoi, bineînțeles, trebuie să fie îmbunătățite procedurile și trebuie să fie garantată transparența în procesul negocierilor. Din această perspectivă, Parlamentul are o experiență pozitivă. În ultimii ani s-au făcut pași importanți, astfel încât să putem să îmbunătățim tot ceea ce ține de aceste negocieri. Foarte multe lucruri au fost făcute pentru a implica atât Parlamentul cât și societatea civilă în discuțiile legate de acordurile comerciale, un aspect care e foarte important. Și apoi mai trebuie să fie îmbunătățite și procedurile de control democratic atunci când se pun în aplicare aceste acorduri comerciale. Nu doar în negocierea acestor acorduri, ci și punerea în aplicare a lor. Și aici participarea Parlamentului e la fel de importantă, la fel de importantă ca implicarea societății civile, pentru că există structuri în acest sens. Cred că există o convergență în aceste preocupări, avem foarte multe de făcut împreună, vă mulțumesc. Am mai primit două solicitări târzii, aveți la dispoziție câte un minut. Domnule Winkler? Văd. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un scurt minut, nu voi depăși timpul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru comentarii. Nici nu pot să fiu mai mult de acord cu dumneavoastră când ne spuneți că parlamentele sunt mai importante acum decât în trecut. Parlamentul nostru european devine tot mai important și eu cred că avem dreptul democratic de a încerca să ne creștem puterile în sistemul Uniunii Europene. Comerțul e o competență pe care o avem noi aici în Parlamentul European și mai ales în această Comisie pentru Comerț Internațional. Colaborăm cu IPU în adunarea parlamentară OMC, în dimensiunea G20 parlamentară. Ați putea să vă gândiți și la alte căi uh, ținând cont de dorința pe care v-ați exprimat-o să fie consolidată agenda economică a IPU, mai vedeți și alte moduri de cooperare între IPU și Parlamentul European și mă gândesc în special, bineînțeles, la comerț și dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Feira! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc din nou pentru prezentare. În strategia dumneavoastră pentru 2017-2021 ne spuneți că Uniunea Parlamentară vrea să colaboreze cu toate parlamentele pentru implementarea ODD-urilor. Pe această strategie, ce ați făcut și în termeni concreți, cum vă doriți să munciți cu parlamentele la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și în termen de comerț internațional? Și a doua întrebare, la pagina 24 din aceeași strategie 2017-2021, spuneți că comerțul este un factor important pentru globalizare și că poate să ajute la o creștere durabilă. Ce rol credeți că poate să aibă IPU pentru a promova această abordare? Vă mulțumesc! Gabriela, câteva întrebări mititele. Poate încă 9 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. O să încerc să vă răspund cât mai rapid, chiar dacă nu au fost întrebări ușoara, ușoare. Aș dori să vă spun că eu sunt eh, din, vin din Mexic, am făcut parte și din grupul interparlamentar eh, Parlamentul European Mexic, deci știu cum funcționează lucrurile, am uh, fost și membra Eurolat și colaborez deja de ceva mai mult timp împreună cu Parlamentul European. M-ați întrebat cum am putea să colaborăm mai bine. Într-adevăr, există mecanisme foarte bune care permit o diplomație parlamentară, mecanisme care funcționează foarte bine. Intergrupul Uniunea Europeană-Mexic. Um, ultima dată am participat la reuniunea sa în urmă cu trei ani înainte de a îndepune candidatura pentru a prezida IPU Um, este un grup interparlamentar foarte bun care permite nu doar schimb de opinii, dar și schimb de informații, pentru că, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, există proceduri, măsuri uh, extrem de bune de follow-up, de monitorizare pentru a vedea ce se întâmplă după ce aceste acorduri sunt negociate. Deci există mecanisme foarte bune care permit o interacțiune reală cu autoritățile um, de resort cu ocazia acestor dialoguri trebuie discutată pluralitatea care nu se reflectă întotdeauna în guverne. Guvernele întotdeauna au în spate o majoritate, dar o democrație parlamentară reprezintă pe toată lumea și aici rezidă cea mai importantă diferență. Eu sunt convinsă de faptul că comerțul este un instrument, nu este un scop în sine și trebuie să înțelegem acest lucru foarte probabil timp de câteva decenii au considerat că schimburile comerciale ar fi un scop în sine, un instrument uh, magic și cred că este una din erorile făcute și în Mexic. Am crezut cu adevărat în liberul schimb și eu cred în liberul schimb dar doar liberul schimb nu este singurul răspuns posibil. Se spune că diavolul se ascunde în detalii și acest lucru este valabil și în cazul um, relațiilor comerciale. Într-adevăr, un acord de liber schimb poate duce cu sine creștere economică, dezvoltarea anumitor sectoare industriale, însă dacă nu există o planificare industrială, dezvoltare, o strategie de dezvoltare regională, o strategie clară prin care uh, să te asiguri că toate regiunile, părțile țării vor avea de beneficiat de pe urma unui acord de liber schimb, atunci anumite regiuni, anumite părți ale țării se vor dezvolta, așa cum se întâmplă în Mexic cu capitala și cu regiunile de jur împrejur și altele mai puțin. Avem schimburi puternice, de exemplu, cu Statele Unite ale Americii, însă beneficiile nu ajung până în sudul țării noastre. Deci, da, Pot exista beneficii, însă depinde de cum negociezi și de modul în care pui în aplicare acordurile de liber schimb uh, respectiv. Și apoi, o cooperare și mai extinsă. Da, vă rog, domnule Lange, chiar vă rog, ne-am dorit să lucrăm mai mult cu dumneavoastră. Um, apreciem uh, deosebit parteneriatul pe care l aveți cu IPU. Am discutat acest subiect uh, și la Geneva. Eu cred că există un potențial imens. Și nu știu, poate acest grup ar putea să devină și mai interesant uh, prin intermediul subiectelor pe care le discutăm. Războaiele comerciale, tarifele vamale care au devenit de actualitate. Se întâmplă foarte multe lucruri și nu toate țin neapărat de scena Organizației Mondiale a Comerțului. Și OMC este important, uh, însă trebuie să avem o înțelegere cuprinzătoare a schimburilor comerciale. Deci, Cred că există potențialul să colaborăm și pe alte subiecte și aș dori să menționez aici, de exemplu, pe 20. Îți mulțumesc, Pedro. Și cred că, într-adevăr, ar, am putea să facem mai mult pentru a ajuta Africa prin intermediul acordurilor de liber schimb, evitând uh, greșelile pe care le-am uh, comis în urmă cu 25-30 de ani. Adunarea noastră se va reuni în aprilie și dacă vom discuta chestiuni economice, mi-ar face plăcere să îl invit pe președintele Lange și pe alți membri ai uh, comisiei să participe. Va avea loc oricum acest eveniment tot în Geneva și dacă aveți și alte idei, um, în sensul întăririi cooperării noastre, le primesc, uh, le primesc cu mare deschidere. Nu m-am referit la democrație, și, dar foarte pe scurt, pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție. Nu doar democrația parlamentară este importantă, pentru că nu toate democrațiile au un caracter parlamentar. Există și democrații prezidențiale, de exemplu. Și ce trebuie să înțelegem este că un parlament sau ramura legislativă, oricum a unei puteri, se află în centrul unei democrații. Și dacă parlamentele nu sunt uh, puternice, nu au un caracter inclusiv, democrațiile din care fac parte nu vor fi foarte puternice. Și cred că cea mai mare eroare pe care a făcut-o generația noastră a fost să considere că democrația um, liberală, drepturile omului vin de la sine și cred că acest, aceasta a fost o mare greșeală pentru că foarte mulți au foarte multe regimuri autoritare profită de lipsa de pasiune pentru anumite democrații, de exemplu. Și Um, există această impresie greșită că cele mai eficiente democrații sunt cele unde nu se, nu se respectă drepturile omului și trebuie să demonstrăm contrariul, că nu există, că nu se pierde eficiența dacă sunt respectate uh, drepturile omului, dacă este respectat uh, statul de drept și că o democrație merge mână în mână cu drepturile, respectarea drepturilor omului. Însă, pentru acest lucru, cred că avem nevoie de adevărați conducători, lideri politici. Și poate, în acest moment, nu știu, asistăm la declarații mai puternice, dezbateri mai aprinse, în comparație cu cele care se purtau în urmă cu 15 ani. Și noi, ca și ca și parlamentari ar trebui să ne implicăm plin de pasiune în aceste dezbateri, să nu ne temem de ele, să Um, prezentăm soluții posibile. Există o divergență de opinii între, între noi, însă pe lângă uh, opinii, pe lângă mentalitatea pe care o avem și noi, trebuie să dăm dovadă de uh, pasiune, să ne implicăm și cu inima, nu doar cu mințile. Și uh, există, am călătorit peste tot în, în lume și vă pot asigura că pe plan politic uh, importante nu sunt uh, importante doar legile, ci și punerea lor în aplicare. Mercosur și zona Amaz- Amazonului. Lucrurile sunt complicate. Peste tot în, regi- în regiunea mea lucrurile sunt mai complicate. Aceasta este realitatea. Din punctul de vedere al schimbărilor climatice, cu toții ne confruntăm cu provocări. Dacă este să ne uităm ce se întâmplă cu nerealizarea ODD-urilor, am fost foarte surprinsă. În urmă cu două săptămâni a trebuit să prezint un uh, discurs și m-am, prezent, m-am pregătit puțin și am văzut că Europa nu se descurtă prea bine când e vorba de oceane, de modele sustenabile de producție și cred că mai era și un alt obiectiv unde Europa nu era într-o situație prea fericită. Deci nu trebuie să pierdem din vedere nimic și să înțelegem că este o situație urgentă. Dar sunt unele voci care susțin că schimbările climatice nu ar fi atât de urgențe, însă um, a devenit un lucru de bun simț să înțelegi că, într-adevăr, schimbările climatice au loc. Și cred Și asta e un lucru bun pe care l-am învățat în Mexic. Am înțeles că avem nevoie de o nouă generație de, de acorduri. Alianța Pacifică, de exemplu, Um, a fost un exemplu, pentru că nu s-a axat doar pe uh, schimburi comerciale, dar și pe cooperare, incluzând schimbările climatice și o gamă bogată de alte angajamente. Și cred că în această direcție ar trebui să ne îndreptăm. Și revin la această idee. Comerțul nu este un scop în sine, ci doar un instrument. Și încerc să merg și mai repede. Parla- uh, dialogul interparlamentar. reprezintă un instrument puternic dacă înțelegem că, de exemplu, dacă mergem la Națiunile Unite și încercăm să adunăm în jurul acel, aceleiași mese două țări care de fapt nu ar discuta una cu cealaltă, nu pot să facă acest lucru chiar dacă și-ar dori să poartă un dialog, pentru că este o declarație politică cu greutate pe plan intern. Însă, dacă aduci parlamentari din cele două țări în jurul aceleiași uh, mese, sub egida unei organizații IPU sau Parlamentul European sau Națiunilor Unite, situația se schimbă. Pentru că atunci se creează o pluralitate din punct de vedere politic, etnic și așa mai departe, ceea ce permite purtarea unui alt fel de dialog. Experiența mea personală bazată pe mm, numeroasele întâlniri pe care le-am avut cu parlamentari provenind din țări între care existau dezacorduri profunde. Vă pot spune că cea mai importantă experiență a acestei diplomații parlamentare se referă în primul rând la cunoștință, la cunoaștere reciprocă. Dacă am încerca să ne înțelegem reciproc mai mult, lucrurile s-ar putea îmbunătăți uh, mai mult. Empatia nu este suficient de uh, valorizată în acest moment și nu cred că trebuie să ne temem de pluralitate. Pluralitatea transformă parlamentele în inima via unei democrații. Și, în mod evident, dialogul interparlamentar este util pentru depășirea unor uh, piedici, unor uh, tensiuni nu întotdeauna este ușor să faci față pasiunilor, însă dacă există o pluralitate, poate fi găsită și o cale de ieșire. Obiectivele de dezvoltare um, durabile. Și mm, suntem împreună cu NDP, am lucrat la un uh, instrument foarte util parlamentelor uh, naționale în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, a ODD-urilor. Trebuie să facem mai mult, pentru că cred că doar 10% din parlamente chiar discută și lucrează la ODD-uri este incredibil. Majoritatea parlamentelor consideră că aceste obiective de dezvoltare durabilă țin de competențele guvernelor. Însă nu trebuie să uităm că pentru realizarea acestor obiective trebuie să examinăm toate legile, multe dintre acestea, de exemplu, având un caracter de discriminare față de femei. Apoi uh, nu trebuie să ignorăm ce se întâmplă cu bugetele. Deci parlamentele pot să facă mai multe lucruri vis-a-vis -vis de obiectivele de dezvoltare durabilă și dacă vă doriți mai multe informații, vă rog să-mi trimiteți un uh, e-mail sau prin intermediul uh, domnului Lange. Puteți să mă contactați, Medro, îți mulțumesc din nou. Această conferință privind pe 20 este o inițiativă foarte bună și sper, inshallah, că și Arabia Saudită va fi uh, dispusă să organizeze această reuniune anul viitor și cred că acest grup se îndreaptă Um, în aceeași direcție pe care călătoresc împreună IPU și Parlamentul European, de a conferi uh, transparență și o dimensiune parlamentară acestui proces global. Și chiar sper că vom putea continua cu această inițiativă. Nu știu dacă aveți și alte idei despre cum putem uh, consolida cooperarea între IPU și Parlamentul European în sensul uh, acestui eveniment de anul viitor. Acestea sunt binevenite și cred că Atât, uh, aveam să vă, atât aveam să vă spun, să vă spun Dankeschön. Vă mulțumesc. Da, a devenit clar că nu doar guvernele, dar și parlamentarii, aleși în mod uh, democratic, trebuie să se implice mai mult în uh, toate aceste acțiuni și trebuie să ne asumăm această responsabilitate și mm, vom continua buna cooperare cu IPU. Vă mulțumesc uh, pentru prezență și sper că vă veți uh, păstra pasiunea și uh, forța pe viitor, care vor fi utile, sunt sigur, în activi- această activitate parlamentară. Good. We switch now to point 15. Foarte bine. Trecem la punctul 15, raportul delegației ad hoc de la Comitetul de Conducere al, parla- al Conferinței Parlamentare OMC Geneva, 7-8 octombrie. Șapte membri au uh, mers la, au participat la reuniunea de la Geneva, Gabriela și nouă vicepreședinte acestui uh, comitet din Namibia, am avut și ocazia să ne întâlnim și cu uh, Iau Mașad, ambasadorul Uniunii Europene la OMC, cu ocazia primei zile în, uh, pe noul post. Am avut un foarte bun schimb de opinii. Președinta um, Consiliului General al OMC ne-a informat în legătură cu Uh, pregătirea viitoarei conferințe ministeriale OMC din iunie anul viitor în Kazakhstan. Și unul din principalele subiecte discutate a fost uh, reformarea organismului de apel de la OMC. Subiect pe care vom avea și o audiere în data de 2 decembrie. Aș dori să-i mulțumesc lui Marie Pierre Vedran, care a reprezentat delegația noastră în uh, panelul organizat uh, ca de obicei cu ocazia acestui uh, forum public. Din mai multe părți am auzit doar cuvinte de laudă, deci vă mulțumesc pentru că ați participat la acest panel din forumul public. Sven. Copreședintele acestui grup de coordonare, doresc să mai adaug ceva? Da, principalele trei subiecte pe care le-am discutat, uh, pescuit, uh, subvenții, comerțul uh, uh, electronic și funcționarea mecanismului de soluționare a litigiilor care va fi probabil uh, soluționat până în data de 11 decembrie. Cam atât doream doar să mai adaug. Foarte bine. Mai există și alte intervenții din partea membrilor delegației, nu? Marie? Merci beaucoup, Monsieur le Président. vous... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voiam doar să vă mulțumesc și eu tuturor membrilor Comisiei acestui Parlament pentru încrederea oferită și pentru faptul că ați reprezentat Uh, comisia noastră la această conferință și ați vorbit despre rolul pe care îl joacă parlamentarii în comerțul digital. Este o ocazie bună, într-adevăr, să spunem câteva cuvinte și să uh, Uh, revenim asupra activității și rolul pe care joacă parlamentarii uh, și în relația cu cetățenii, pentru că și noi suntem aleși prin vot direct și avem și noi un rol când e vorba de promovarea comerțului în circunscripțiile din care venim. E esențial acest lucru și este extrem de important și să vorbim despre miza pe care o reprezintă legislația pe care o adoptăm uh, astăzi, care trebuie să facă față astăzi provocărilor de mâine. E bine, acesta este mesajul pe care l-am transmis și eu cu ocazia acestei conferințe. Mulțumim foarte mult! So, then we switch. Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul, deci cred că putem trece la următorul punct, sau aș repeta ce Următoarea um, reuniune a acestui comitet va avea loc uh, aici la Bruxelles în martie sau februarie, după care va avea loc conferința parlamentară, înaintea conferinței ministeriale din 6 iunie din Kazakhstan, doar pentru a vă putea pregăti. Foarte bine. Punctul 16 acum. Evaluarea impactului extinderii preferințelor uh, tarifare UE Maroc la produsele din Sahara Occidentală. Poate vă aduceți aminte că purtasem o lungă discuție despre cum ar trebui să despre cum putem controla produsele provenite din Sahara Occidentală în uh, temeiul acordului cu Uniunea Europeană și cum putem garanta faptul că și locuitorii Saharei Occidentale beneficiază de acest acord fără a schimba situația internațională a recunoașterii teritoriului Saharei Occidentale. Și în rezoluție am impus, am enumerat câteva condiții pentru instituirea unui mecanism care să permită autorităților vamale acces la informații fiabile uh, legate de produsele care și-au originea în Sahara Occidentală și sunt importate în Uniunea Europeană. Rezoluția preciza în continuare că un asemenea mecanism va pune la dispoziție um, informații, date statistice detaliate și dezagregate mm, puse la dispoziție la timp în legătură cu asemenea exporturi. Și acestea au fost condițiile pe care le ceruse în Comisia Europeană pentru a ne da consimțământul pentru acest acord. Nu sunt foarte sigur, nu am fost sigur nici atunci că am fi putut institui un asemenea sistem și, sincer să fiu, în, uh, am exprimat aceste dubii și în discuțiile, dubii serioase, în discuțiile serioase pe care le-am purtat cu um, Comisia Europeană și sper că astăzi Comisia Europeană să ne poată prezenta un asemenea mecanism fiabil. Și dau cuvântul domnului Fernando Pero de Pinning, uh, director de unitate de la Digitax, 5 minute. Thank you, Mr. Chairman, and uh, good afternoon. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Foarte pe scurt o să vă prezint care este situația implementării, după care o să mă refer la întrebarea precisă pe care ne-ați adresat-o. În primul rând, după cum știți, acordul a intrat în vigoare în data de 19 iulie și în acest moment acordul este implementat în mod normal, adică nici autoritățile vamale, nici operatorii economici nu au uh, semnalizat vreo problemă, vreo dificultate în implementarea acestui acord. Am uh, păstrat un contact strâns și continuu cu, și cu autoritățile vamale din Uniunea Europeană vis-a-vis de acest punct. Când vine vorba de evaluarea impactului și când vine vorba de monitorizarea acestui acord, așa cum precizăm în scrisoarea trimisă de comisarul Moscovici în data de 6 decembrie, Mecanismul de monitorizare conține două elemente. Pe de-o parte, există schimbul de informații cerut de acord, pe de altă parte, asistența pentru monitorizarea exporturilor. Când vine vorba de schimbul de informații, acesta este cerut de acord și obiectivul său este cel de a evalua impactul acordului asupra dezvoltării uh, durabile, supra situației populației din Sahara Occidentală, exploatarea resurselor naturale. Comisia a făcut o propunere pentru a ajunge la o decizie în data de 20 uh, decembrie, discutată acum cu autoritățile din Maroc și suntem convinși că vom primi toate informațiile necesare din partea autorităților din Maroc, care, sunt informații care să ne permită să um, evaluăm uh, impactul și beneficiile aduse de acest acord, după care urmează să prezentăm un raport anual Parlamentului European. Primul asemenea schimb de informații va avea loc um, în prima jumătate a următorilor ani. În plus, Comisia este dispusă să examineze la fața locului impactul acordului și activitățile desfășurate de exportatori, suntem dispuși să avem schimb de opinii la fața locului și cu reprezentanți ai societății civile, precum și cu reprezentanți ai populației. În mod concret, când vine vorba de sistemul uh, marocan de monitorizare a exporturilor și furnizarea de date statistice la care se face trimitere în schimbul de, de scrisori din 6 decembrie, care a ajuns și la această comisie, Maroc a instituit acest uh, sistem, așa cum convenisem, la care Comisia are acces. Și la rândul nostru am conferit acces la acest sistem autorităților vamale din statele membre. Principalele elemente ale acestui sistem sunt următoarele. El acoperă toate importurile din Sahara Occidentală, pornind de la origini, așa cum cere acordul. Acest sistem va acoperi toate regiunile administrative ale Marocului și ne va, ne va permite să identificăm exporturile care provin din Sahara uh, Occidentală și toate exporturile se vor regăsi în acest sistem. Datele se vor uh, referi la cantitatea și valoarea produselor cu o defalcare pe fiecare uh, stat în parte care importă asemenea produse. Aceste informații vor fi actualizate în mod regulat la fiecare lună. În uh, sistem au început să fie încărcate informații din uh, luna iulie, deci dispunem informații privind situația pe lunile iulie, august și septembrie. Din punctul nostru de vedere, acest sistem răspunde celor convenite în decembrie de către Comisia Europeană și Maroc. Și în plus, după cum se precizează și în scrisoarea domnului Moscovici, acest mecanism respectă criteriile cerute de rezoluția Parlamentului European, și anume furnizarea unor informații fiabile, detaliate și care să nu aibă un uh, caracter agregat și să fie furnizate la timp. Deci uh, informațiile sunt detaliate, se referă la produse uh, și au un caracter regulat. În plus, acest mecanism respectă legislația Uniunii Europene, respectiv permite o cooperare administrativă sau în contextul unei cooperări administrative UE-Maroco, permite verificarea la orice moment uh, a originii uh, adevărate a unui produs exportat din uh, Sahara Occidentală. Deci, din punctul nostru de vedere, dispunem de toate instrumentele necesare pentru a ne asigura că acest acord și sistemul vamal european sunt respectate. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să vedem care este părerea raportoarei noastre, Kathleen Van Bremt. Mulțumesc foarte mult și mulțumim și comisiei că ne-a transmis aceste informații, deși uh, sunt cam în ceață chiar și așa. Deci, din punctul de vedere al grupului nostru, și mă refer la legislatura trecută, grupul nostru ținea foarte tare să uh, existe o imagine foarte clară și o formă foarte clară pentru a putea stabili originea acestor produse, să asigurăm o trasabilitate. Deci metodologia și trasabilitatea sunt esențiale pentru a putea oferi suficiente informații, iar datele de care uh, dispunem să fie suficiente astfel încât să ne permită să facem ceea ce ne propunem pe acest subiect. V-aș întreba, știe Comisia ce, care este percepția populației referitor la noul mecanism de informare? Sunt ei de părere că acest acord a fost în slujba comunităților lor? Uh, cât de încrezătoare este comisia că aceste informații sunt și corecte și exacte. Ați zis noastră ceva, vă întreb însă care este percepția comisiei referitor la acest subiect și de unde știm noi că, dincolo de toate aceste statistici, valoarea adăugată a acestui acord comercial este uh, asigurată și pentru Sahara Occidentală, pentru că făcea parte acest lucru din acord și anume că trebuia să existe o garanție că aceste contingente tarifare să fie și scăzute, să fie și în sprijinul populației locale. Aveți cifre? Cum evaluați situația? Și dacă știm că acest acord de asociere ajută acordul de dezvoltare durabilă în regiune și ca să avem o perspectivă extinsă, așa că să privim un pic spre viitor și să ne gândim la redeschiderea uh, negocierilor unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Ce învățăminte am tras, ce știm acum și nu știam înainte? Thank you very much. Thanks a lot and for the EPP, the shadow Mulțumesc foarte mult. Andrei Covacev este raportor din Very much, uh, uh, chair. Earlier this year... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, uh, Comisia a venit cu o propunere pentru a extinde aceste produse către alte, și către alte produse care vin din Sahara Occidentală în beneficiul populației din această zonă. Iar grupul PPE a sprijinit în totalitate măsuri adoptate de către Consiliu și de către Comisie pentru a restaura uh, aceste tarife preferențiale pentru populația din Sahara Occidentală și înainte să ne exprimăm uh, consimțământul, am dorit să ne asigurăm că acest mecanism va exista și pentru autoritățile vamale din statele membre, pentru că ele să aibă acces la informațiile viabile în legătură cu produsele care vin din Sahara Occidentală și care sunt importate în Uniunea Europeană așa cum a cerut și Parlamentul European, Regatul uh, Marocan și Comisia Europeană Acest lucru ar trebui să permită sistemului marocan uh, să cunoască toate aceste date uh, și să le transmită, deci dinspre Sahara Occidentală către Uniunea Europeană. Cred că veți fi mulțumit să aflați că partea marocană și-a ținut angajamentul și promisiunile, în sensul că a asigurat o platformă care oferă informații actualizate în legătură cu exporturile către Uniunea Europeană, inclusiv toate detaliile necesare, inclusiv exporturile în cif, atât în cifre cât și, deci ca volum și respectiv uh, valoare, exporturi lunare, exporturi țară cu țară, exporturi în funcție de destinație și în funcție de regiune. Aș dori să adresez următoarea întrebare Comisiei și anume cum stau lucrurile referitor la decizia Comitetului de Asociere în legătură cu mecanismul de schimb de informații în scopul evaluării impactului produs de acest acord și când estimați că veți avea prima evaluare referitor la acest mecanism convenit pe care sau la care Comisia are acces din data de iulie a acestui an. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi din partea Renew, Jeremy de Serla. Abar n-am cum vă cheamă, spune președintele, mă scuze, de Serl se pronunță, de Serl. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi și scriu cât se poate de concis. E importantă pentru Parlament, înțelegem acest lucru. O să adăugăm și noi puțin la cele spuse de colegii raportori ceva mai devreme. Într-adevăr, acest lucru a fost cerut clar și despicat în legislația precedentă de către Parlament. S-au cerut informații, practic, în legătură cu demersurile de evaluare ale acordului între UE și Maroc. Și vă spuneam, nu suntem niciodată suficient de mulțumiți, cel puțin acest lucru ne permite să uh, ținem cont de progresele înregistrate. Deci, în numele grupului Renew, doresc să-mi exprim și eu sprijinul pentru demersurile aflate în derulare și pentru a crea un mecanism de schimb de informații mai ales în ceea ce privește Sahara Occidentală, trebuie să demonstrăm de asemenea și care sunt avantajele acestui pre, acestei prelungiri pentru diferitele părți eh, implicate. S-a spus acest lucru și mai devreme. Așadar, dorim să reamintem și care este importanța relațiilor între UE și Maroc, un partener istoric extrem de important pentru domeniul agricol și, eh, așa, în încheiere un pic, eh, noi spunem că problema statutului Saharei Occidentale trebuie să facă, la rândul ei, obiectul unei soluții politice referitor la rog, sub egida Națiunilor Unite, uh, cumva. Nu cred că are sens să ne apucăm să dezbatem noi statutul Saharei Occidentale în această comisie, ci cred că ideea este să ne asigurăm că toate opțiunile noastre, toate legile pe care le facem aici, sunt în slujba părților angajate, că toată lumea are de câștigat. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult din partea verzilor, doamna Saskia Bricmo. Mulțumesc, domnule președinte! Câteva întrebări în primul rând, mulțumiri pentru că ați trecut acest lucru pe ordinea de zi și, într-adevăr, este un dosar important pentru noi verzi și până acum colega mea Heidi Hautala uh, a făcut eforturi foarte mari pe marginea acestui dosar și um, aș avea câteva întrebări referitoare la mă rog, aspecte drept european, cu alte cuvinte, uh, originea produselor să fie uh, menționată. Suntem mare siguri că va fi menționată această origine și care va fi evaluarea practicilor actuale. Iar a doua întrebare se referă la delimitarea geografică a provinciilor din Sud, care nu au legătură cu Sahara Occidentală, pentru că sunt incluse aici o serie de pro- provincii mar- marocane, o parte din Sahara Occidentală și o anumită parte cum ne asigurăm că aceste statistici sunt fiabile și că mecanismele de rectificare există referitoare la această chestiune și, în sfârșit, este vorba despre produsele care vin din Sahara Occidentală. E vorba despre teritoriile care nu sunt sub controlul Marocului și deci nu pot beneficia de tarife preferențiale. Deci, cum se poate uh, Uh, trata această problemă trata în diferit în același teritoriu, cum putem, deci, un importator european, cum poate importa produse din această parte a lumii, această parte a Saharei Occidentale și aceea întrebare este care este autoritatea competentă pentru a elibera certificatele necesare pentru importul de astfel de produse în Europa. Mulțumesc! Merci beaucoup. Uh, and now for the... Mulțumesc și acum fostul raportor de la GUE, Domnule Manuel Morel. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un subiect delicat și vorbesc în nume propriu, cu toate că mă rog, din partea stângii unite, pot să vă spun că uh, noi ne înțelegem bine și lucrăm într-o atmosferă de stins. În orice caz, vă reamintesc că ținem foarte tare la regatul marocan, suntem totuși europeni și ținem la una dintre puținele țări stabile din zona și, bineînțeles, parteneriatul cu Maroc este unul strategic. E important, uh, așa cum a spus uh, și colegul meu mai devreme, că dezbaterea Ninta nu se referă să discutăm așa la nesfârșit uh, uh, până în apucătura de cap despre statutul Saharei Occidentale, e important de știut că, într-adevăr, susținem eforturile făcute de secretarul general al ONU pentru a ajunge la o soluție politică justă, durabilă și cum o mai fi. În fine, putem continua cu epitetele. Uh, deci, am uh, lucrat foarte mult în legislatura precedentă și cu Comisia și cu Consiliu să încercăm să găsim o soluție, mai ales ca urmare a condițiilor care au fost fixate de către Curtea Europeană de Justiție și uh, e adevărat că și colegii mei au reținut faptul că există un avantaj pentru populație. Nu, vorba vine că nu înțeleg, dar mi se pare cel puțin așa uh, vagă chestiunea, acest mecanism. Doi la mână, E vorba de crearea la modul concret a unui mecanism de schimb de informații cu serviciul vamal marocan și aș fi așteptat din partea comisiei să fie mai precis, așa să se exprime mai clar în legătură cu ce presupune acest lucru. Treia, treia la mână, aș vrea să știu ce înseamnă acest lucru, cum stăm cu asocierea UE-Maroc referitor la studiul de impact pe marginea acestui acord și un ultim punct uh, menționat și de către Kathleen Van Brent, cred că o cheamă. E vorba de metodologie, de trasabilitate. Am vorbit pe toate fețele despre acest subiect subiect, încerc și eu să pricep, dar nu sunt foarte sigur că m-am luminat. Um, suntem la începutul unui nou mandat, e bine să pornim cu dreptul. Dacă ar putea comisia să-mi dea ceva informații um, suplimentare, ne-ar prinde tare bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum o să-l invit pe președinte, președintele delegației de resort, Andreea Coțelino. Um, sarò molto, molto... Voi fi foarte concis. Credo che a nessuno di noi sfugge. Cred că pentru noi toți sunt foarte importante lucrurile precizate deja, importanța strategică a acordului comercial încheiat cu Marocul, o țară stabilă într-o zonă foarte dificilă cum este Magrebul. Și există o bună relație și la nivel interparlamentar în următoarele săptămâni, de exemplu, vom consolida și mai mult dialogul parlamentar. Este o chestiune foarte importantă în această regiune extrem de dificilă. Deci, avem în fața noastră un acord important pentru cetățenii din Maroc și pentru Europa. Un acord important de asemenea, important din punct de vedere comercial și la nivelul relațiilor pe care le avem cu Marocul. Deci, în primul rând, trebuie să ne reconfirmăm voința și, în plus, să discutăm pe fond meritele acestui acord, să înțelegem de ce implementări uh, avem nevoie pe măsură ce acordul avansează, să obținem mai multe informații pe măsură ce acestea sunt uh, adunate. Mi se pare că deja am primit informații importante din partea Comisiei Europene, dar trebuie să ne axăm mai mult pe o evaluare mai obiectivă a impactului acestui acord asupra populației din Maroc, în general. Apoi, da, să nu ignorăm și situația cetățenilor de rând, a populației uh, Sarawi și așa mai departe. Deci, trebuie să înțelegem și să primim informații mai detaliate privind uh, consecințele acestui uh, acord comercial asupra populației locale. Și în acest context, dincolo de informațiile mai detaliate pe care ni le pune la dispoziție Comisia Europeană, eu aș dori să înțeleg și, pornind de la toată această experiență, care ar putea să fie posibile la evoluții de viitor. În ce alte domenii s-ar putea implementa? Care ar fi alte acorduri pe care le putem încheia? Care ar fi chestiunile um, noi care s-ar putea regăsi din punct de vedere procedural pe viitor. Cred că toate aceste chestiuni uh, sunt importante, ținând seama de rolul important care a revenit deja din mandatul anterior Parlamentului European, rol pe care dorim să ne păstrăm uh, și în acest mandat ar fi de dorit dacă am avea acorduri comerciale de tipul celui încheiat cu Marocul cu toate țările din uh, nordul Africii. Deci mi-ar, mi-ar plăcea să aflu din partea Comisiei care sunt uh, noile măsuri uh, necesare pentru implementarea acestui acord și să avem uh, și o evaluare pe fond, să înțelegem Mm-hmm. care ar putea să fie, de exemplu, elementele noi și din punct de vedere instituțional, poate Comisia INTA ar putea organiza o reuniune cu delegația parlamentară cu Maghreb sau cu Marocul și așa mai departe. Și mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot. And Irma Rodriguez Pinheiro is the first. Vă mulțumim. Irma Vienes Pinheiro e, ultim, e primul vorbitor. Quería poner în valor el acuerdo. În primul rând vreau să subliniez în legătură cu acest acord, importanța acordului cu Marocul în același timp angajamentul asumat de ambele părți, atât din partea Comisiei, cât și din partea autorităților marocane pentru a îndeplini această um, rezoluție a Parlamentului așa cum a fost ea uh, asumată. Vă reamintesc că în mandatul precedent ne-a fost foarte greu să adoptăm un mecanism în care să ne permită să evaluăm acordul care, într-adevăr, acopera aceste teritorii din Sahara Occidentală, astfel încât acestea să poată profita de avantajele auxiliare ale acordului și pentru ca populația locală să aibă și ea câștig de pe urma acestui acord. De aceea, și în acest sens, aș dori să subliniez faptul că dificultățile care au fost subliniate atunci și care n au fost explicate pentru ca noi să putem dispune de toate aceste informații au fost depășite. Și cum s-a reușit depășirea acestor dificultăți, deși la început lucrurile păreau atât de încălcite. Iată că la final am reușit să obținem aceste informații. Aș dori să subliniez faptul că, deși în decizia Consiliului există un angajament anual Știți foarte bine că autoritățile ne-au permis să avem acces la aceste informații și avem aceste actualizări informațiilor cu uh, caracter lunar, ceea ce este foarte important. Dar am o întrebare pentru Comisie. În propunerea de decizie a Consiliului să face trimitere la evaluarea eventualului impact pe care îl produce acest acord asupra fluxurilor comerciale trecute, precum și asupra proiecției referitoare la viitoarele fluxuri comerciale pentru pescuit, produse agricole și fosfați. Și aș dori să știu dacă această această evaluare de impact impact se pupă cu datele de care, care au fost deja transmise numai cu trei luni, uh, mai ales că există deja date pentru lunile iulie, august și septembrie, corespund aceste date cu evaluarea de impact care a fost făcută, pe de-o parte, cu estimările și prognozele care au fost făcute pe aceeași temă. Acesta este cumva uh, raționamentul de bază care ne-ar permite să evaluăm pe mai departe informațiile. Eu cred că este un semn foarte bun că s-a reușit înlesnirea unui sistem de informare și în același timp trebuie să vedem dacă este suficient, uh, dacă aceste rezultate deja obținute ne permit deja să garantăm că acordul este și în folosul populației din uh, Sahara Occidentală. Mulțumesc! Tiziana Beghini. Tiziana Beghini. Grazie, grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și colega mea Ima, în mare mă pot declara mulțumită, mai ales pentru că uh, Marocul a răspuns foarte rapid uh, preocupările pe care le-am exprimat vis-a-vis de trasabilitatea geografică a produselor exportate în uh, Europa. Cred că acest mecanism de trasare a produselor pe fiecare regiune în parte ne va permite să identificăm uh, acestor produse exportate și ponderea exporturilor care provin din Sahara Occidentală în contextul exporturilor din Maroc. Aștept ca la momentul uh, potrivit când va dispune de informațiile necesare, Comisia să ne prezintă și o evaluare uh, și niște informații exhaustive. Și în acest uh, caz sper că um, sentința CEJ nu va fi instrumentalizată în scopuri uh, politice și nici acest mecanism să nu fie folosit în scopuri politice pentru că cu toții avem uh, anumite scopuri vis-a-vis -vis de Sahara Occidentală, dar politica comercială și politica externă nu trebuie să devină ostaticele unor altor uh, obiective. Mulțumesc, Cristocanos. Gracias, presidente. Estamos, estamos hoy aquí para... Mulțumesc, domnule președinte. Suntem aici. Suntem aici să evaluăm situația Saharei Occidentale și uh, rolul nostru este să vedem în ce mod acest lucru a um, ce efecte a produs acest lucru asupra producătorilor locali, să vedem ce motive de îngrijorare avem, să vedem cum influențează acest lucru, pentru că și Comisia Europeană aici, pe producători europeni, ce efecte are, pentru că după ce am citit acest lucru, am fost în Almeria, care este unul dintre mari, printre cei mai mari producători de roșii din sectorul uh, agricol și producători de fructe din Europa și am întrebat ce efecte uh, se resimt la modul direct. Și să știți că n-am auzit din partea celor din Almeria ceea ce am auzit din partea celor de la Comisie. Când mergi și vorbești la fața locului cu oamenii de acolo, cu producătorii, nu spun același lucru sumă cu totul altfel. Ca să vă dau un exemplu, avem o piață de contrabandă foarte mare cu roșii din Maroc care inundă parțial piața. Există o lipsă de controle. În același timp există controle foarte blânde la frontieră. Dacă nu suntem în stare, pentru că sunt sute sau poate mii de tone care sunt vândute ca uh, roșii uh, europene, de fapt sunt roșii marocane. Dacă noi suntem în stare să depistăm originea produselor, să ne dăm seama că sunt roșii marocane, o să ne trezim că mâncăm roșii din Sahara. Acum eu știu că că nu este vorba despre o dezbatere în legătură cu uh, statutul politic și al controlului Vorbim de un teritoriu non-autonom și totuși este un teritoriu aflat sub ocupație de către Maroc. Dar este limpede, trebuie să ne gândim la producători, iar producătorii vin și spun că există o piață inundată, produse mai ales legume și fructe, care fac o concurență neloială cu toți producătorii locali, care i-a dus în pragul falimentului pe mulți producători pentru că nu sunt controle din partea UE, nu-și respectă UE propriile angajamente din propriile acorduri. Este o stare de fapt fapt și este simplu, e la mintea co- cocoșului. Adică nici nu trebuie să te apuci să citești statistica Marocului. Este foarte clar, e suficient să mergi la fața locului, să vorbești cu agricultorii locali, care până la urmă sunt oameni, sunt agenți economici europeni. Dacă mă uit la această creștere a sistemului de preferințe, bun, e de lăudat această inițiativă, nimic de zis, ceea ce este mai ciudat este că rapoartele Până la urmă și avantajele văd că sunt acordate de către administrația marocană. Acum, ce să vă spună administrația marocană în aceste rapoarte și în aceste uh, informații? Ei ce să fac? Practic, acest teritoriu, până la urmă, ei l-au trecut cumva de fapt în propria jurisdicție și cred că aceasta este întrebarea până la urmă. Dacă nu suntem în stare să garantăm controlul asupra și trasa, să garantăm trasabilitatea uh, roșiilor marocane, cum o să le garantăm pe cei din Sahara Occidentală? Și nu e mai bine ca Uniunea Europeană să fie cea care să se ducă ea la fața locului cu inspectorii ei, să facă ea inspecțiile ei și să se asigure că se îndeplinesc obiectivele de natură umanitară ale acestei extinderi a sistemului de tarife preferențiale sau stăm și ne așteptăm să vină noi guvernul marocai care să vină și să ne spună uh, că facem bine ce facem. Păi cam tot aia este. Deci cred că am spus de mai multe ori când am spus nu ne uităm la un film, nu e cinema când vorbim de comerț, vorbim despre un întreg instrumentar comercial, instrumentar care trebuie să asigure obținerea de obiective, să asigure egalitatea în relații de concurență și în același timp să asigure trasabilitatea produselor, să garanteze garanteze că se respectă standardele fitosanitare și să garanteze că producătorii noștri au egalitate de șanse, că este o concurență loială și echitabilă și că nu se prevalează Marocul de o cauză umanitară pentru a uh, exploata un teritoriu pe care îl controlează de fapt și pentru a exploata până la urmă pe producătorii locali. Mulțumesc, domnule președinte. Heidi Hautala. Mulțumim, Heidi Hautala. Mulțumesc foarte mult! Cred că e problematic, dacă nu chiar Ipocrit să spunem că trebuie să discutăm doar politica comercială și să lăsăm politica externă pentru alții. Evident, politica comercială trebuie să aibă un temei juridic ce știm? Știm că Curtea Europeană de Justiție a hotărât că Marocul nu are suveranitate asupra Saharei Occidentale. Întrebarea mea pentru Comisie. Care este atunci temeiul juridic pe care importatorii și oficiali vamali din Uniunea Europeană pot să recunoască certificatele veterinare și de conformitate care sunt date de autoritățile marocane pentru produsele din Sahara Occidentală? Din nou, e important de știut cum delegația UE de la Rabat se ocupă de acest acord și punerea în aplicare a acestuia cu așa numitele autorități marocane din Sahara Occidentală. Dacă e să facem o comparație, care pentru mine e una reală, diplomații UE din Rusia și Israel nu au voie să-și desfășoare activitățile diploma- diplomatice în Crimea și în Balcanii Occidentali respectiv. Așa că vă rog să ne spuneți care e temeiul juridic pentru activitățile dumneavoastră cu privire la punerea în aplicare a acordului. Și permiteți-mi să menționez de asemenea că preocupările pe care le-a avut grupul meu politic cu privire la consimțământ și am uh, votat împotriva acestuia au devenit o realitate. Chiar și în această săptămână ne spuneau apărătorii că există uh, persecuții asupra activiștilor din drepturile omului din Sahara Occidentală, aceia care au criticat autoritățile marocane. Așa că haideți să nu fim prea naivi la acest mecanism care pare acum să existe. Și, bineînțeles, nu am auzit nimic despre cum funcționează în realitate și care e impactul acestui mecanism. Așa că întrebările mele pentru comisie necesită răspunsuri. Urmează Joachim Schuster. Și eu trebuie să spun că sunt puțin uimit de faptul că și acum suntem informați că există un mecanism. La începutul anului, când totul era foarte controversat, ne așteptam ca în martie-aprilie să fie adoptat acest mecanism și că astăzi ar trebui să avem un prim raport, pentru că e o chestiune stringentă. Așa că pe mine mă interesează când vom primi cifre, cifre pe care să ne putem baza cu privire la produsele care care sunt importate din Maroc, din ce zonă geografică, cât, cât care e procentajul în întregul volum comercial și cine profită, profită sau nu Sahara Occidentală de pe urma acestor produse. E un lucru controversat, mai ales că există și hotărârea luată de Curtea de Justiție. Lucrurile ne-au fost prezentate puțin altfel, așa că iată, aștept cu nerăbdare un răspuns. Și apoi sper că sunt în continuare în sală reprezentanții comisiei în ceea ce privește procesul care are loc în cadrul ONU pentru eliminarea litigiului ce face Uniunea Europeană astfel încât să ne asigurăm că vom avea un reprezentant special ONU cât de repede ca să se meargă mai departe cu acest proces de soluționare a litigilor, pentru că e un lucru foarte important, mai ales că ne ocupăm în continuare de acest subiect. Poate cineva din partea Comisiei prezent aici poate să ne spună ceva, dacă nu voi ruga Comisia să ne transmită un răspuns în scris dacă este posibil. Bineînțeles. Domnul, reprezentantul Comisiei are cuvântul, vă rog. Thank you, uh, Mr. Chair. Mm, uh, will reply to... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la toate întrebările, însă înainte să o fac, cred că e important să facem diferența între două concepte. Unul e trasabilitatea, celălalt evaluarea impactului. Mm, Putem face o legătură între ele, însă sunt diferite. Trasabilitatea, acest concept, așa cum a fost el discutat în Parlament, ideea era să ne asigurăm că produsele care intră în Uniunea Europeană respectă pe deplin legislația europeană astfel încât să putem să elaborăm statistici pe care să ne putem baza cu privire la importuri și, de asemenea, în caz de îngrijorări să se poată verifica originea. Acest lucru este realizat prin intermediul sistemului informațiile care trebuie să fie furnizate de Maroc împreună cu cooperarea vamală care este stabilită sub acord. Însă acest concept e diferit chiar dacă completează evaluarea impactului. Principalul instrument pentru aceasta nu e sistemul legat de statistici, e unul dintre ele, ci mecanismul pentru schimb de informații, de subacord. E ceea ce spune, de fapt, acordul. Sub acest mecanism, Marocul va furniza toate informațiile necesare, date economice, date socioeconomice, date legate de producție, de utilizarea resurselor naturale și așa mai departe, de tot ceea ce avem nevoie pentru a evalua impactul. Pentru a evalua impactul, statisticile comerciale sunt importante. Voi trece acum la întrebările care mi-au fost adresate. Datele care le furnizează Marocul sunt acestea suficiente? Până acum avem două luni și jumătate. Sunt date detaliate, corespund cu angajamentele pe care și le-a luat Marocul și cu solicitările din rezoluția Parlamentului. Nu am efectuat niciun fel de verificare a datelor ca atare. Însă din informațiile pe care le avem până acum, se pare că se aliniază cu evaluarea pe care am făcut-o în raportul privind beneficiile, estimările cu privire la uh, la anumite efecte din Sahara Occidentală. Din păcate, e prea devreme să facem o evaluare ca atare, pentru că datele sunt proaspete, acest acord a intrat în vigoare doar acum trei luni, de aceea e dificil să facem o evaluare acum cu privire la ce crede populația locală și să evaluăm impactul. E nevoie de un interval de timp mai lung. Comisia ar putea să ofere informații fiabile odată ce vom avea un schimb de informații pentru primul an de aplicare a acordului 2019. Acest proces de informare va avea loc la începutul anului 2020 și cel mai probabil va dura câteva luni. Abia după aceea va fi posibil să oferim Parlamentului informații relevante. Acestea fiind spuse, noi vă vom oferi asemenea informații dacă ni le solicitați, informații extrase din baza de date marocană, astfel încât să existe la dispoziție deja niște informații. Cât despre întrebările legate de menționarea originii produselor. Acordul nu spune nimic despre etichetarea produselor. Acordul se adresează nevoii de respectare a regulilor de origine, astfel încât produsele importate din Sahara Occidentală să corespundă cerințelor care există din sistemul de preferințe comerciale. Etichetarea produselor e reglementată prin alte legislații care ține de protecția consumatorului. Aceasta nu e o chestiune vamală, ci e o chestiune care ține de piața internă. Am mai fost întrebat în legătură cu diferența între provinciile marocane și teritoriile din Sahara Occidentală. Nu vă pot da informații detaliate, ce v-aș spune e că toate informațiile care ne parvin din Maroc, pe bază de provincii, corespund în tocmai cu produsele care sunt exportate din Sahara Occidentală. Pentru a vă da un exemplu, există o provincie, Gelmin, care se află în Maroc, dar o mică parte se află în Sahara Occidentală. Dar acolo nu există niciun fel de exporturi din partea care ține de Sahara de Vest, pentru că se află în plin deșert, doar ca să vă dau un exemplu. Cât despre întrebările legate de teritoriile care sunt în afara controlului autorităților marocane. Din păcate, nu există niciun fel de autorități acolo care ar putea să certifice vreun fel de origine pentru produse. Dar, de fapt, nu există niciun fel de producție de niciun produs în acele teritorii care ar putea fi exportate în Uniunea Europeană. Așa că eu cred că, de fapt, această problemă nu există preocupările care au fost exprimate legate de lipsa controlului. Nu avem informații în Comisia Europeană cu privire la importuri care ar putea fi fraudulente din Maroc sau care nu ar respecta regulile fitosanitare sau nu ar respecta legislația vamală însă, bineînțeles, vom examina orice fel de dovezi sau informații. Colegii noștri care se ocupă de piețe pot să facă acest fapt, cei de la DG Agri cu cei de la DG Sud. Impactul pe teren Da, într-adevăr, nu vom face inspecții în teritorii străine, nu e un lucru pe care să-l poată face Comisia Europeană, însă autoritățile marocane ne-au confirmat faptul că serviciile Comisiei și poate nu doar ele vor fi primite să viziteze Sahara Occidentală și să aibă un schimb de opinii cu populația locală, cu producătorii, cu reprezentanții acestora. Așa că va exista o asemenea validare făcută de serviciile comisiei și nu vom vorbi doar de informații la a doua mână. Întrebările legate de temeiul juridic pentru recunoașterea certificatelor. Temeiul juridic e acordul ca atare. Am încheiat un acord cu Marocul. Așa se pot garanta regulile de origine. Întrebarea doamnei Hautala. Decizia luată de curte. Acum totul se află la latitudinea curții de justiție. Vom avea mai multe informații mai târziu. ceea ce ține de autoritățile vamale. Certificatele emise de Maroc să fie autentice, să certifice un adevărat produs. Toate informațiile pe care noi le avem duc în această direcție și anume că aceste condiții sunt îndeplinite. Și apoi, când vom avea cifre fiabile? legate de exporturile din Sahara Occidentală. Întrebarea domnului Schuster. Aceste informații le primim și vi le putem pune la dispoziție și Parlamentului dacă ni se solicită. Mă tem că a fost imposibil să avem o evaluare a impactului detaliată acum, tocmai pentru că s-a scurs prea puțin timp pentru a putea să evaluăm orice fel de impact. Vă mulțumesc! Ca să fiu sincer, nu m-ați convins în totalitate. Dau cuvântul raportorului. Chair, need, need remind. Um... Domnule președinte, nici eu nu sunt convinsă. Nu vreau să fiu nepoliticoasă, e un nou început de mandat, avem nevoie de relații bune, acest dosar e unul foarte important cu un partener strategic, e bine că există subiectul pe ordinea de zi, dar ascultând tot ceea ce ne spune Comisia, e prea devreme pentru Comisie să aibă date reale, un adevărat impact pe teren. Sunt convinsă și rămân convinsă că e important să avem un prim grup de monitorizare în acest mandat pe subiect cât de repede, astfel încât să avem discuții aprofundate cu privire la trasabilitate, la date statistici, evaluarea impactului, dar și întrebările pe care vi le-am adresat. Nu mi-ați răspuns, cel mai probabil pentru că nu aveți răspunsurile. Care e impactul în Sahara Occidentală? Care e plus valoarea de acolo? Aceasta a fost fost o parte importantă din rezoluția fostului Parlament. V-am auzit corect, ne spuneați că veți face un raport cu adevărat detaliat în prima jumătate anului 2020? Doar ca să mă asigur, am înțeles corect, Comisia va face un asemenea adevărat raport pe subiect în prima jumătate anului 2020? Ne poate răspunde reprezentantul comisiei? Aș putea să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate? Pentru că mai existau și alte întrebări. Raportul va fi efectuat odată ce primim toate informațiile din partea autorităților marocane și trebuie să fie transmis în primul trimestru al anului. După aceea se vor face vizite la fața locului, o evaluare, o evaluare a impactului. Evaluarea impactului nu se poate evalua de la o săptămână la alta, de la o lună la alta. Cât despre întrebările care mi-au fost adresate cu privire la faptul că ar ar trebui să avem o evaluare a impactului acum. Vă reamintesc ce spune rezoluția. Se solicită o evaluare anuală făcută de comisie. Această evaluare anuală se va face în fiecare an când vom avea suficiente informații care să fie evaluate și nu înainte. Vă mulțumesc! În germană aș spune că răspunsul dumneavoastră m-a dat pe spate. În discuția pe care am avut-o aici în Parlament în legătură cu acordul noi, am avut multă încredere în comisie. Am discutat foarte mult cu domnul Moscovici și am avut încredere că foarte curând se va stabili un mecanism cu aceste date fiabile. Și acum veniți aici, în fața noastră, mai mult sau mai puțin la un an după, ne spuneți că da, va exista ceva, nimeni nu știe când, nimeni nu știe cum. Nu e suficient, ca să fiu sincer. Dacă știam ce răspuns ne veți da astăzi, acum un an, nu aș fi acceptat niciodată acest pact cu Comisia. Ca să fiu sincer, noi ne dorim să avem un mecanism clar, în vigoare, cât de repede, cu date pe care să ne putem baza. Dacă nu, cu siguranță Parlamentul va întreprinde acțiuni. Bine sau nu bine? Putem să încheiem acest punct astăzi, dar cu siguranță îl vom urmări în continuare în grupul de monitorizare și și aici, la comisia noastră INTA. Trecem la punctul 17 și și la punctul 18, o dezbatere comună privind carnea de vită, carnea de vită de calitate superioară din SUA. Am discutat deja subiectul la reuniunea din 2 octombrie și acum voi trece de la președinte la raportor. Am decis să acordăm consimțământul pentru această procedură, dar în același timp să, fur, să spunem foarte clar că această procedură e o procedură excepțională și ne-am decis să avem și o rezoluție. Mai exact, această epocă de gheață între Uniunea Europeană și SUA. Noi suntem de acord cu această propunere a Comisiei, astfel încât să nu mai fie atât de tensionată această situație, știind, bineînțeles, că această carne de vită de calitate superioară nu are nicio legătură directă cu subvențiile pentru avioane sau cu măslinele spaniole sau cu oțelul sau aluminiul. Cu toate acestea, această dispută de la OMC există. Am pierdut noi, Uniunea Europeană, un caz pe interzicerea importului de carne de vită la care s-au folosit hormoni și am fost de acord să le dăm cote țărilor fără tarife, o astfel de ofertă de 40.000 de tone de carne de vită de calitate superioară. În trecut, carnea de vită din SUA se regăsea în această cotă, dar într-o proporție subestimată. Acum le oferim un procentaj clar în această cotă o proporție foarte clară, o o cantitate de 35.000 de de tone de carne de vită. Eu, în rezoluția mea, am un proiect de rezoluție. În proiectul de rezoluție am spus foarte clar că acesta este încă un pas în direcția detensionării și că avem o perspectivă foarte clară, ne așteptăm ca și de pe cealaltă parte a Atlanticului să se facă acțiuni astfel încât să se detensioneze situația și această epocă de gheață. Așa că eu recomand să acceptăm această, această cotă pentru SUA, cu priv- mai ales ținând cont de faptul că celelalte țări afectate, Australia, Argentina, Paraguay, toate acestea acceptă această modificare a cotelor. Și astfel ajung la a vă invita să comentați la propunerea făcută de mine. Domnul Jimenez, șef de unitate de la DG Agri cu privire la Americas. Chair, and good afternoon to everybody. Let me tell you that I'm intervening. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în uh, numele domnului director Clark, care nu este prezent în această masă la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru că mi-ați ușurat atât de mult sarcina, domnule președinte, pentru că ați făcut toate precizările necesare. Toate cele necesare se regăsesc în proiectul dumneavoastră de rezoluție, pentru care aș dori să vă mulțumesc. Eu o să mă refer la doar două, trei puncte la care ați făcut și dumneavoastră aluzie. În primul rând, sperăm că ajungem la sfârșitul unui, unui litigiu care a durat de mult timp și aș dori să insist că acest sfârșit se, eh, este acoperit de mandatul de negociere care a fost conferit Comisiei Europene și, în mod specific, permiteți-mi să insist asupra faptului că, după această ajustare, nu vor mai fi conferite uh, contingente de carne de vită suplimentare. Contingentul total va rămâne exact același singura diferență fiind o defalcare a cantității existente, a volumului existent. Deci nu va intra pe piața Uniunii Europene o cantitate suplimentară de carne de vită ca urmare aceste ajustări și, desigur, standardele de siguranță rămân aceleași. Adică, carnea de vită care intră pe piața Uniunii Europeană nu uh, este tratată cu hormoni sau cu alte produse care nu sunt uh, permise pe piața Uniunii Europene. Și aș dori să Insist de asemenea că este în interesul nostru să progresăm cu acest dosar cât mai repede posibil și vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le depuneți în acest sens. Și în fine, aș dori să subliniez faptul că această ajustare este posibilă mulțumită consimțământului exprimat de toți furnizorii și aș dori să mai insist și asupra faptului că nu este prevăzută nicio compensare pentru alți furnizori în acest uh, context. Sper ca toată lumea să înțeleagă acest lucru. Nu, nu este prevăzută uh, nici, nu este prevăzut niciun contingent uh, de compensare pentru alți furnizori. Deci volumul total rămâne același și nu va fi, nu se va schimba pe viitor. Deci vă mulțumesc, domnule președinte pentru acest proiect de rezoluție care a explicat mult mai bine decât puteam eu să explic importanța acestei uh, decizii și vă mulțumesc pentru modul accelerat uh, prin care ați tratat acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Desigur, Parlamentul European tot timpul vă stă la dispoziție și este, poate da dovadă de flexibilitate când vine vorba de necesitatea rezolvării unor probleme reale. Christoph Hansen este raportor din numără din partea PPM. Îți mulțumesc, Bernd. De această dată nu voi vorbi nici în, nici în spaniolă, nici în poloneză, ci în limba engleză. Am o mare plăcere de a înlocui pe coleg, colega mea, Danuta Hübner. Dumnezeu consideră că nu are rost să discutăm acum în detalii acest acord, pentru că am avut un schimb de opinii pe această chestiune la anterioara reuniune a Comisiei um, INTA în calitate de raportor din umbră pentru relațiile cu SUA, insist asupra importanței acestui acord uh, în contextul uh, dezamorsării tensiunilor comerciale existente între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Ar trebui ca acest acord să fie ratificat până în ianuarie, do- până în ianuarie 2020. Deci PPE consideră că acest acord ar trebui să fie încheiat respectându-ne angajamentele și fără niciun fel de întârziere ulterioară. Dacă am încheiat acest acord până la sfârșitul acestui an, am transmite un mesaj pozitiv partenerilor americani vis-a-vis -vis de fiabilitatea Uniunii Europene și că suntem dispuși să transformăm acordul încheiat între Juncker și Trump în acțiuni concrete. În lumina tensiunilor comerciale existente între SUA și UE, sperăm ca încheierea rapidă acestui acord va da un imbold ulterior implementării declarației din iulie 2018 și cred că trebuie să profităm de această ocazie să dăm un ton mai pozitiv relațiilor transatlantice. Salut acordul existent între grupurile politice pentru a accelera uh, Uh, procedurile, astfel încât acest acord să fie votat în plenara de la sfârșitul lunii noiembrie. PP-ul salută acordul în forma sa actuală, nu dorește să aducă nicio uh, modificare esențială a textului. Drept urmare, am uh, solicitat și grupurilor politice, celorlalte grupuri politice, să nu aducă modificări esențiale acestui text, astfel încât dosarul să poată fi încheiat cât mai repede posibil. Mulțumesc, doamna Schreiner, numele grupului Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, președintelui, respectiv raportorului, pentru că a redactat o rezoluție foarte echilibrată în contextul acestor tensiuni comerciale dintre Uniunea Europeană și SUA ce nu trebuie să uităm în acest context este că acest uh, acord privind uh, contingentele de carne de vită mm, care nu au fost tratate cu hormoni reprezintă mm, uh, sfârșitul unei soluții negociate pe termen lung la OMC. Înțelegem situația tensiunilor comerciale, impunerea de tarife vamale în cazul Airbus, însă această rezoluție nu se referă la această chestiune, Dreptul mare nu vă facem decât să venim cu uh, propuneri de, modifi- de modificare a unor formulări care considerăm că sunt utile în a sprijini Comisia Europeană pentru a depăși tensiunile comerciale actuale. Mulțumesc, doamna Ricon, numele verde. C'est uh, très bien que l'Union européenne. Mulțumesc foarte mult. E foarte bine că reușim să dezvoltăm multilateralismul și uh, Cam aceasta este și direcția în care ne îndreptăm și cumva este cumva și uh, demersul pe care l-a inițiat președintele Juncker în 2018, dar ne întrebăm și noi ce se alege de angajamentul părții americane. Acum nu știu, dar am senzația că demonstrațiile făcute în ultima vreme de către președintele Trump, apropo de speța Airbus, despre care urmați și dumneavoastră când am discutat chestiunea în comisie, sau uh, faptul că a anunțat recent că va retrage Statele Unite din acordul de la Paris, cumva vin împotriva acestei dorințe de liniște și pace și multilateralism. Deci considerăm că ar trebui ca demersul, mă rog, să fie corect pentru toată lumea, nu doar agricultorii europeni trebuie să aibă de suferit, însă Uniunea Europeană nu poate să facă multilateralism de una singură. Așadar, spre deosebire de ceea ce au spus și colegii mei, nu văd de ce ne-am pripi uh, cu calendarul, ba din potriva, am putea chiar să întârzim un pic dezbaterea și poate că asta ar transmite un mesaj președintelui Trump. Ar fi un fel de mărturie de, uh, să vedem o ocazie, să vedem o mărturie de bunăvoință, un semn de bunăvoință și din partea dumnealui. Mulțumesc! Uh, for ID, it's uh, Markus Buchheit. He's not Marcus Haide și Marcus Bucai nu sunt prezenți? Domnul Burjan, numele cerem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, pentru proiectul de raport și pentru că ați fost dispus să avem o procedură accelerată. Sunt coleg cu colegul de la PPE. Sper și eu că acest acord poate fi aprobat până la sfârșitul acestui an. Așa cum a spus și dumneavoastră și așa cum a reiterat și reprezentantul Comisiei, este important să fie respectate um, două principii. Neatingerea, neschimbarea contingentului maxim și interdicția de a importa carne tratată cu, cu hormoni. Aș dori să mulțumesc și Australiei și uh, Argentinei pentru disponibilitatea de care au dat uh, dovadă uh, de a pierde o parte din contingentul care le revenea, neprimind nici o compensare. Este un dosar important care cred că ne-ar putea permite să începem un dialog constructiv cu Statele Unite ale Americii. Uniunea Europeană a pierdut speța în fața OMC, trebuie să ne asumăm consecințele acestei situații și sperăm că acest acord va fi un pas înspre continuarea dialogului interparlamentar și pentru o cooperare mai strânsă cu Statele Unite ale, ale Americii, punând capăt acestei spirale catastrofale a unui război comercial. Domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm că toate lucrurile se leagă între ele. Când discutăm despre contingente privind carnea de vită, există legături cu alte lucruri negociate, dincolo de faptul că importurile de vită, de carne, în contextul dezbaterilor uh, privind schimbările climatice, ar trebui să fie regândite. Deci chiar ar trebui să ne gândim dacă este posibil să reducem consumul de carne de vită. Eu am o, o întrebare fundamentală în, uh, în acest context. Luăm notă de faptul că aceste contingente, mulțumită disponibilității altor țări exportatoare de, de carne de vită, nu, sunt, nu, nu se schimbă. Însă, înțelegem oare faptul că în contextul acordului cu Mercosur, de exemplu, s-ar putea să fim confruntați cu un volum mai mare de importuri de carne de vită pe piața Uniunii Europene. Am găsit o soluție care pare să respecte cadrul uh, OMC și care aparent uh, poate funcționa și ca un pas constructiv de a veni întâmpinarea Statelor Unite ale Americii pentru a evita adâncirea războiului comercial Însă, dacă nu va urma o reacție clară din partea Statelor Unite ale Americii, așa cum se spune și în, uh, în rezoluție, în domeniul tarifelor privind uh, aluminiu și oțel, dacă aici nu se întâmplă absolut nimic, mm, să nu uităm că uh, a fost pronunțată și sentința în speța Airbus în contextul AMC. deci devine problematic să, să, să credem că diplomația în contextul OMC poate funcționa. Deci, cred că ar trebui și este legitim să așteptăm din partea Statelor Unite ale Americii o schimbare profundă a atitudinii Uh, față de Uniunea Europeană în relațiile comerciale. Mulțumesc, Emanuel Morel. Mai am multe de adăugat la spuse de către Helmut Scholz. Uh, sunt uh, doar foarte atent la ce spune domnul Berlanghe, dar totuși am uh, reținut ce ați spus dumneavoastră. Citeam aici o frază, salută și recunoaște că deși este greu să se, ca această compensare care este prevăzută, alți membri ai OMC și puncte, puncte. Da, e greu să știm dacă această compensare, compensație a fost deja prevăzută, pentru că Știm, cum să nu știm că e prevăzută o formă de compensare? Pentru că există acest acord și spunem, ia uite, măi, Uruguay, Argentina, Australia, cum au acceptat ele să reducă de la 33 de de tone la mii de tone. Dar știm prea bine că există, pe de altă parte, proiectul Mercosur. Nu vi-l spun, pentru că îl știți și știți foarte bine și procesul cu, proiectul cu Australia. Adică chiar credeți că se apucă Australia cumva acum să accepte să-și reducă cotele de exporturi de carne de vită? Adică, domnule Lange, știți foarte bine, scrie această bucățică aici, acest segment de frață, hai să fim serioși, că știm foarte bine la ce să ne așteptăm. Bun, scrie aici carne fără hormoni, foarte bine, dar asta nu înseamnă că nu sunt ieșite din ferme unde sunt 30 de mii de capete care sunt uh, puse la îngrășat, adică puse la furajat, cu tot felul de antibiotice și alte nenorociri ca să crească repede. Ama nu avea hormoni, dar nu vă supărați, oricum nu nicio legătură cu standardele de calitate europene. Mersi beaucoup, Emmanuel. Um... De Serl, toujours. <laughs> De Serl mă cheamă și data asta. <laughs> Mă rog, vreau doar să insist pe mesajele care au fost transmise. Practic, odată cu această rezoluție, lucrurile trebuie să avanseze foarte rapide și pentru a înlesni discuțiile pe care le avem cu Statele Unite, însă ceea ce încercam să vă spun este că agricultorul, crescătorul de animale, în ograda lui acolo, cumva nu prea înțelege omul toate aceste lucruri și chiar cred că există o presiune și din partea breslelor agricole care cer ei înșiși uh, Uh, să existe un fel de compensații, un fel de asigurări și de garanții. Cred uh, de aceea că e foarte util să putem să exploatăm uh, temelia foarte solidă a muncii dumneavoastră, însă în egală măsură cred că putem să avem și cu câteva garanții și certitudini pentru că în această comisie și mă rog, în comisia AGRI, lucrurile recurente referitoare la acorduri internaționale Adică cel puțin uh, carnea bovină, de fapt, este unul dintre subiectele recurente și nu putem decât să fim foarte bucuroși și să așteptăm uh, să încheiem acorduri mai fericite între SUA și Europa, însă să nu uităm totuși că sectorul că- cărnii de vită va avea direct de suferit, direct sau indirect, de deciziile pe care le luăm noi. Deci să avem mare grijă. Merci beaucoup and now I give the floor back to the commission. Mulțumesc, o să dau din nou cuvântul înapoi reprezentantului Comisiei. Thank you, Chair, for giving us back the floor. I... Vă mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați dat din nou cuvântul. Aș avea doar două observații legate de două chestiuni. În primul rând, hormonii, uh, antibioticele și instalațiile de îngrășare a animalelor. Repet ce am spus deja, niciun produs care nu este permis în Uniunea Europeană poate fi folosit pentru a Um, crește carne de, de vită care apoi să ajungă în Uniunea Europeană. Asemenea ferne de îngreșare, asemenea instalații există nu doar în Statele Unite ale Americii, dar și în alte părți. Și în mod uh, sistematic, contingentul a fost folosit la maxim. Deci uh, nu vom importa mai multe carne bovină, ci originea va fi diferită în urma propunerii făcute. Și insist, când se face trimitere la consecințele asupra pieței cărnii de vită din Europeană. Ca urmare acestei propuneri, nici o cantitate suplimentară de carne de vită nu va ajunge în Uniunea Europeană. Această carne de vită s-a regăsit deja pe piața europeană în ultimii ani. Din punctul de vedere al compensării, chestiunea la care v-ați referit și noastră în proiectul de raport, la care au făcut trimitere și câțiva eurodeputați, insist și reiterez cele spuse deja. Nu este prevăzută nicio măsură de compensare. Purtăm negocieri cu partenerii noștri, marcate de propria dinamică, însă exercițiul prezentat uh, astăzi are un rezultat uh, până la fine zero. Deci reducerea cantității alocate de anumiți uh, furnizori nu vor fi compensate din altă parte și dorim să fim foarte clari din acest punct de vedere. Nu există nicio compensare. Se poartă acum negocieri cu rezultatul încă nedeterminat, însă există, nu există niciun angajament de a conferi compensări în alte părți. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor. Desigur, nu putem avea nicio garanție ca, ca a urmare acestei concesiuni pe, concesii pe care o facem Statele Unite ale Americii vom să primim o reacție pozitivă, rămâne de văzut săptămâna viitoare, în data de 13 noiembrie ar trebui să fie luată o decizie privind tarife, potențiale tarife impuse autoturismelor și pieselor de autoturisme, deci există o amenințare din acest punct de vedere și există această tendință din partea SUA de a pune totul în aceeași oală, deci în care se regăsește și carnea de vită, piesele de schimb de mașini, măsline și așa mai departe. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile, însă oricum noi ce putem face este să ne prezentăm cu toată claritatea poziția în fața opiniei publice. Până în data de 11 noiembrie pot fi depuse amendamente până la orele 17. Și în data de 25 noiembrie va avea loc o, o reuniune extraordinară a Comisiei uh, INTA de la orele 19. Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi și putem trece la punctul 19. Este vorba de aderarea uh, insulelor Solomon la acordul uh, de parteneriat intermediar între Uniunea Europeană și statele din Oceanul Pacific. Am primit o cerere de a ne pronunța, ne-a dat consimțământul față de această aderare. Acest acord acoperă trei state, Papua Noua Guine Fiji și Samoa. Și Parlamentul și-a dat consimțământul deja vis-a-vis -vis de aceste state anul trecut în noiembrie. Astăzi, alături de noi, este comisarul responsabil pentru comerț din insulele Solomon, care îi spun bun venit. Și, înainte de a-i da cuvântul, aș dori să dau cuvântul uh, reprezentantei comisiei, binecunoscuta Cecil Bio care ne va prezenta părerea Comisiei vis-a-vis -vis de această cerere. Vă rog. Thank you, Chair. Um, and uh, good afternoon to um, Rapporteur. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua mm, raportorilor și eurodeputaților. Astăzi discutăm despre aderarea unei, unui alt stat uh, din Pacific la un asemenea acord de parteneriat uh, economic trei, uh, trei țări fac parte din acest acord, Papua Noua Guinee, Fiji și Samoa, care au aderat anul trecut. În regiune vedem că tot mai multe state ar dori să adere la acest acord și astăzi discutăm despre aderarea insulei, insulelor Salomon. Există și alte state din Pacific care și-au exprimat dorința de a adera la acest acord. Tonga, Tuvalu, de exemplu. Deci nu este vorba de un acord nou, este un acord uh, existent care va păstra accesul liber pe piața Uniunii Europene a țărilor din Pacific, pentru că unele dintre aceste state au depășit statutul orice în afară de armă și trebuie să li se păstreze accesul liber așa cum este și cazul cu insulele Solomon. Nu este vorba doar de a avea acces la piața noastră, există și clauze de reciprocitate în acest acord, însă într-o, într-un mod asimetric. Deci, anumite produse interesante pentru insulele Solomon vor uh, beneficia de tarife reduse și piața lor se va deschide în mod uh, treptat în următorii 15 ani. Aceasta este situația actuală și aș dori să vă mai atrag atenția asupra unui alt, unui alt aspect important al acestui acord um, cu o insulă atât de îndepărtată din Pacific. Nu este atât de importantă din punct de vedere al populației, al uh, pieței, um, fluxul um, valoarea schimburilor comerciale dintre Uniunea Europeană și țările din Pacific este de 0,1%, deci uh, este o pondere mică pentru noi, dar este foarte importantă pentru țările uh, respective, mai ales când vine vorba de domeniul pescuitului. Pentru insulele Solomon, dezvoltarea sectorului pescuitului este foarte importantă pentru că ar permite dezvoltarea ulterioară a țării, crearea de locuri de muncă, plus valoare utilă dezvoltării generale acestei țări. Și un alt lucru important legat de acest acord se, este cel uh, geostrategic. Prin întărirea partener, parteneriatului nostru cu aceste state din Pacific, reușim să ne aducem relațiile la un nivel uh, superior. Există un dialog purtat uh, în mod notabil pe marginea chestiunilor care țin de dezvoltarea durabilă. Cred că cei care ați uh, examinat mai în detaliu acest uh, acord ați uh, observat acest lucru. Acordul actual mm, nu avea un, un capitol dedicat dezvoltării durabile, avea doar, are doar un articol bazat pe acordul la Cotonou acesta fiind spusă, nu este un capitol întreg așa cum sunt capit- capitole regăsite în arte, acordul unde există un adevărat acord de dezvoltare durabilă. Însă am profitat de acest, partener, de acest acord pentru a discuta chestiuni legate de dezvoltarea durabilă, chiar dacă nu există un capitol specific dedicat acestei chestiuni. Și pot să vă dau un exemplu. Ultima misiune pe care am avut-o în Fiji, în, în octombrie în acest an, a fost o ocazie să discutăm dezvoltarea durabilă a existat un uh, angajament din partea ambelor părți uh, vis-a-vis de dezvoltarea durabilă și dimensiunea schimbilor comerciale mm, legate de dezvoltarea durabilă și este o chestiune pe care vom continua dialogul. Vom discuta și schimbările climatice deosebit de importante pentru țările respective, dar și pentru Comisie. Vom discuta biodiversitatea, defrișarea, gestionarea resurselor uh, naturale. Deci uh, profităm de cadrul acestor acorduri pentru a promova discutarea acestor chestiuni și pentru a ne promova propriile valori în acest domeniu. Vis-a-vis -vis de societatea civilă, acordul nu prevede o structură dedicată societății civile, însă am profitat din nou de oportunitatea reprezentată de acest parteneriat pentru a implica și mai mult societatea civilă. În octombrie, din nou, în Fiji, am organizat o zi întreagă dedicată dialogului cu societatea civilă, la care au participat mai mult de 100 de parteneri din întreaga regiune, inclusiv din partea insulelor uh, Solomon, uh, care au acum statutul de observator la acest acord. Deci reprezentanți din mediul de afaceri, uh, din partea ONG-urilor, au participat la discutarea Uh, potențialul adus de acordurile de liber schimb, am discutat consecințele posibile acestor acorduri de liber schimb. Deci sunt lucruri importante pe care nu ar trebui să le um, pierdem din vedere. Sunt chestiuni importante chiar dacă nu sunt precizate concret în acord. Un alt punct asupra căruia aș dori să insist este următorul. Acest uh, acord are o dimensiune puternică din punct de vedere regional nu este doar un acord între noi și insulele Salomon, este, există o dimensiune regională a acestui uh, acord uh, de parteneriat intermediar care îi prezintă ocazia unor schimburi comerciale între statele din Pacific de mici uh, dimensiuni care nu au uh, foarte multe sectoare dezvoltate, deci trebuie să își stabilească anumite uh, priorități și dacă există o asemenea abordare regională, este posibil efectuarea unor economii um, pe scară, larg, pe, pe scară largă, ceea ce uh, permite crearea unor lanțuri de valoare regionale, unor schimbări comerciale cu caracter regional și nu ar trebui să uităm nici de acest lucru și uh, în fine, dacă îmi permiteți să reacționez proiectului de raport prezentat de raportor, relația cu um, teritoriile ultraperiferice ale Uniunii Europene foarte apropiate de această regiune, Noua Caledonie și Polinezia franceză. Și acestea fac parte din regiunea respectivă și întrețin relații foarte bune cu statele uh, pacifice și prin acest acord ele se pot integra și mai bine aceste dimensiuni regionale împreună cu celelalte insulele uh, vecine din uh, Pacific. Deci și um, zonele ultraperiferice vor avea de se vor bucura de pe urma acestui uh, acord și mă opresc aici și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc. Uitasem să-i spun uh, bun venit domnului Reinhold Brender, șef de unitate de la SAE. Sau nu e prezent? No? Okay. Then, of course, I will give now the floor to the ambassador. Și acum o să dau cuvântul comisarului responsabil pentru comerț, insulele Solomon. 5 minute, vă rog. Mr. President, Domnule președinte și uh, stimați membri ai comisiei, bună seara și uh, să avem o vremează plăcută. Toate, după acum că am parcurs toate regulile de protocol, doresc eu să vă mulțumesc pentru ocazia de a face o scurtă declarație referitor la cererea insulelor Solomon de a adera la actualele acorduri între Uniunea Europeană, Papua Noua Guinee, Fiji și Samoa. Dați-mi voie în egală măsură să-i felicit și să le mulțumesc raportorilor pentru raportul cuprinzător referitor la acest dosar. Domnule președinte, insulele Solomon consideră comerțul ca fiind o parte integrantă și un instrument esențial și un instrument de a uh, atinge agenda 1 și scopurile de ținte de dezvoltare durabilă până în 2030. Domnule președinte, insulele Solomon sunt convinse că prin aderarea noastră și participarea noastră vom reuși să folosim comerțul ca pe un instrument care să permită să atingem o țintă economică, o posibilitate de ocupare a forței de muncă și, în același timp, o reducere a sărăciei, precum și alte nevoi socioeconomice care există la nivelul societății noastre. Interesul nostru de a adera la acest mecanism în egală măsură ne vor permite să sporim demersurile insulor Solomon pentru a ne asigura că suntem stare de o diversificare a produselor și că putem în egală măsură să extindem baza economică relativ restrânsă și uh, să facem față provocărilor pe care acest lucru le presupune. Pardon. Având în vedere că suntem o economie insulară, încercăm să ne extindem prin sisteme de comerț multilaterale și de aceea și noi împărtășim această îngrijorare referitoare la faptul că e din ce în ce mai prezent unilateralismul și protecționismul, ceea ce contravine, sigur, intereselor uh, familiei noastre mondiale pentru că acest lucru înseamnă mai multe ocazii pentru copii, pentru femei și pentru uh, categoriile defavorizate ale populației, care ar avea ocazia să participe la activități care produc creștere economică și astfel uh, li se permite un acces la nevoi uh, esențiale, cum sunt sănătate, învățământ, siguranța alimentară prin munca noastră de cooperare cu alte țări uh, din uh, zona Pacificului și uh, dacă ne gândim la Convenția Pacificului adoptată de către lideri în Samoa recent, am reușit să convenim o abordare integrată de gestionare a chestiunilor care țin de pescuit, schimbări climatice, administrarea oceanelor, siguranță, precum și crearea unor posibilități economice care să anunțe cumva și să susțină dezvoltarea economică a țărilor noastre. Domnule președinte, insulele Solomon au uh, ratificat acordul de la Paris privind uh, schimbările climatice și ca parte a angajamentului nostru, insulele Solomon au introdus uh, energiile regenerabile tocmai în ideea de a ne respecta obligațiile. Ca să vă dau un exemplu, guvernul lucrează acum la o hidrocentrală care să ia locul uh, unor uh, electrocentrale pe bază de combustibil fosili. Și UE și alți parteneri ne oferă sprijin prin investiții în uh, microhidrocentrale și exploatarea surselor de energie solară în școlile și comunitățile rurale. Guvernul, prin angajamentele sale stabilite la nivel național, așa numitele contribuții naționale, NDC-urile, își propune să reducă emisiile cu 15% până în 2015. Domnule președinte, insulele Solomon au uh, încheiat o serie de reforme legislative și avem acum un, un, una dintre, mă rog, un regim de gestionare extrem de bune pentru regiunea Pacificului. Și, de asemenea, avem legea pescuitului din 2017, iar această legislație face ca produsele noastre de pescuit uh, care sunt exportate către UE să fie verificate din momentul capturii până în momentul prelucrărilor pe toate etapele de prelucrare, înainte ca ele să fie exportate pe piețele UE. Practic, pescuitul joacă un rol foarte important în dezvoltarea noastră economică în insulele Solomon, în crearea de locuri de muncă, și în asigurarea unei siguranțe alimentare. Singura instalație de prelucrare a tonului oferă locuri de muncă din insule Solomon, oferă locuri de muncă și în proporție 75% angajatele sunt femei. De aceea, în legătură cu acest instrument de parte, acord de parteneriat interimar, noi dorim să extindem posibilitățile de export pentru mărfurile noastre cum sunt produsele piscicole. Domnule președinte, în 2018, în urma rezoluției ONU, insulele Solomon au primit uh, ca recomandare să treacă de acest stadiu al țărilor uh, în curs de dezvoltare și în acest moment iată că am pus la punct o strategie care recunoaște capacitățile comerciale și de dezvoltare ca fiind una dintre platformele esențiale care să înlesnească o dezvoltare economică durabilă a țării noastre. De asemenea, insulele Solomon vor uh, prevedea o foaie de parcurs cât se poate de realistă care să asigure tranziția noastră și vom face acest lucru în temeiul unor date statistice corecte în urma recensământului populației care va avea loc între 8 noiembrie și uh, jumătatea lunii decembrie anul acesta. Domnule președinte, de asemenea, insulele Solomon au un mecanism pentru a include societatea civilă, sectorul privat, în ceea ce privește formularea politicilor sale comerciale. De asemenea, avem un Consiliu Național de Dezvoltare Comercială, uh, care este cunoscut uh, și sub acronimul său, tocmai pentru că ne dorim să ne asigurăm că avem o dezvoltare tot cuprinzătoare și că vom asigura participarea tuturor actorilor implicați. Iar Consiliul este prezidat de către Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior, care este și ministru cu responsabilități de portofoliu pe comerțul extern. Prin acest Consiliu ne-am sporit uh, participarea în uh, negocierea privind acordurile comerciale cu alți parteneri, inclusiv uh, inclusiv uh, în procesul de aderare la acest acord de parteneriat interimar. Domnule președinte, o perspectivă importantă a fost semnalată și în uh, textul raportorului și aceasta este dimensiunea geopolitică aferentă insulelor Solomon, uh, ca urmare a faptului că recent insulele Solomon au stabilit relații diplomatice cu Republica Populară Chineză. Dați-mi voie să îi asigur pe distinși membri ai acestei comisii că insulele Solomon, prin politica sa recentă de a stabili relații diplomatice cu China, a fost o decizie adoptată tocmai în ideea respectării obligațiilor care ne revin în calitate de membru al ONU pentru a adopta rezoluția 2758 din 1971, prin care se recunoaște această politică în rația cu China. Această decizie permite insulelor Solomon să se realizeze poziții deținute de majoritatea statelor aflate în acest grup, inclusiv o serie de state membre ale UE. Domnule președinte, în relațiile noastre cu China, doresc să vă asigur că suntem o democrație tânără, prosperă, cu o legislație și o serie de procese credibile care ne vor orienta angajamentul nostru cu noi noștri parteneri. Domnule președinte, insule Solomon și guvernul său recunosc exploatarea durabilă a pădurilor noastre și a făcut o serie de, o serie de angajamente, iar Guvernul a adoptat aceste măsuri tocmai în ideea de a încerca să limiteze și să uh, stopeze această exploatare a resurselor noastre silvice. În acest sens am schimbat legislația silvică tocmai în ideea de a gestiona corect resursele silvice în mod durabil și asta până în 2020. În al doilea rând, în cadrul strategiei noastre, guvernul a încurajat investițiile în exploatările silvice de mari dimensiuni. În al treilea rând, guvernul, prin politica sa de investiții și prin legislație, încurajează o serie de procese în aval și o serie de procese de prelucrare a produselor silvice cu valoare adăugată și, în al patrulea rând, guvernul și-a angajamentul de a realiza o exploatare durabilă a resurselor silvice până în 2023. Domnule președinte, insulele Solomon, prin candidatura lor de a adera la acest acord de parteneriat interimar, ne va sluji, uh, idei, mă rog, va sluji extinderii relațiilor nu numai cu țările noastre, ci și cu țările din Pacific și acest lucru prevede măsuri cum ar fi utilizarea unor lanțuri de valoare și exploatarea unor eventuale circuite de uh, producție. Insulele Solomon au susținut întotdeauna ideea integrării unor teritorii de peste mări, cum sunt Polinezia franceză și Noua Caledonie, E vorba de țările din zona Pacificului și teritoriul din zona Pacificului și ne luăm angajamentul să continuăm uh, pe această cale și pe viitor, așa încât comisia dumneavoastră poate fi sigură că insulele Solomon își mențin un angajament uh, cât se poate de constructiv cu teritoriile de peste mări în acest sens. Domnule președinte, insulele Solomon, prin candidatura depusă, încearcă pur și simplu să participe la un acord comercial existent și, de asemenea, s-a exprimat consimțământul de către Parlamentul European, așa încât dorim și noi să ne alăturăm vecinilor noștri din zona Pacificului, mai ales uh, Papua Noguinea, Fiji și Samoa și dorim să consolidăm uh, legăturile pe care această regiune le are prin relațiile noastre comerciale cu Europa și, în egală măsură, dorim să putem avea de câștigat de pe urma ocaziilor care ne sunt oferite în temeiul acestui acord de parteneriat, tocmai în efortul noastre de a ne atinge obiectivele de dezvoltare și de a dezvolta și îmbunătăți condiții de viață ale cetățenilor noștri. Vă mulțumesc pentru acest răgaz, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru aceste explicații cuprinzătoare legate de situația comercială și cea geopolitică și vă mulțumim foarte mult că ați venit alături de noi și pentru faptul că ați făcut această călătorie lungă din insulele Solomon până la Bruxelles, special pentru această reuniune de astăzi. Și acum dau cuvântul raportorului, doamna Jame. Domnule președinte, stimați colegi, îl înlocuiesc pe domnul Ruge, care nu poate fi alături de noi, așa că le reprezint eu astăzi. Voi începe cu trei cifre. În 2018, exportul principal din insulele Solomon venea din sectorul lemnului exotic, peștelui și uleiului de parmier. Trei sectoare, trei probleme. Volumul e scăzut, un volum comercial scăzut, da, dar cred că ar fi foarte bine să ne fondăm evaluarea pe aspectele geopolitice și pe aspectele de mediu la o eventuare aderare a insulelor Solomon la acest acord. Insulele Solomon se, Solomon se află într-o zonă strategică, mai ales din perspectiva, bio, perspectiva biodiversității. Într-adevăr, insulele Solomon sunt un partener natural natural al Uniunii Europene. Însă insulele Salom- Solomon și domnul ambasador ne spunea de apropierea diplomatică pe care o au cu China. E dreptul lor și se traduce în semnarea mai multe acorduri bilaterale. Acest sprijin chinez pentru dezvoltarea infrastructurii pe insulele Solomon va duce și la alte efecte pe care greu le putem măsura astăzi asupra naturii. Ne vorbeați despre sectorul pescuitului. Știm cu toții că navele de pescuit chineze, de cel mai multe ori fără autorizație, merg aici prin aceste insule din Pacificul de Sud și mai ales în apele teritoriale franceze. Domnule ministru, uh, și mă scuzați, cred că există o lipsă de vigilență a autorităților locale în insulele Solomon. Totul are un impact de mediu, un impact de mediu pe care Comisia nu-l poate nega. Putem adăuga și faptul că, fără îndoială, China va investi în continuare în insulele Solomon și că există un risc real cu aderarea insulelor la acord să ducă la beneficii pentru industria chineza pescuitului. De aceea, noi avem rezerve, fie economice, fie de mediu. În al doilea rând, exportul de lemn exotic provenit din insulele Solomon. Acum acest export e în special spre China. Odată cu aderarea insulelor la acord, s-ar putea să existe noi canale comerciale spre Uniunea Europeană și cred că se va agrava uh, situația existentă, pădurile care există în acest arhipelag. În ultimul mandat am avut ocazia să discutăm și acordul cu Vietnamul și am introdus un text suplimentar prin care să fie împiedicat traficul ilegal cu, lemn, cu cherestea și cred că ar trebui să facem același lucru și în acest text. Indiferent de volumul lor, aceste exporturi și vă reamintesc fapt, acest fapt, trebuie să ținem cont de ele. Cum putem să aprobăm astăzi un acord care ar duce la o creștere a importurilor de ulei de palmier în Uniunea Europeană? Dacă nu votăm împotrivă, înseamnă că votăm pentru uleiul de palmier. Aș mai spune și că am avut ocazia să mai discutăm și despre acordul cu Samoa. E nevoie de coerență, să ne continuăm traseul, să ne apărăm interesele și ale Franței și ale Uniunii Europene. Aceleași cauze duc la aceleași efecte. Domnule ministru, nu vorbim aici de un protecționism deplasat. Nu, cred că sensul e unul bun, care merge în interesul general pentru fiecare dintre părți. Fiecare trebuie să-și regăsească interesul și și interesul de mediu. Și din toate aceste motive voi uh, încheia acum, domnule președinte, noi vom respinge acest acord care ne-a fost propus. Mulțumim din partea PP, Christoph Hansen, Uh, care înlocuiește pe domnul McAllister, acum în limba germană, nu acum din nou în engleză, ca să aibă interpreții mai puțin de lucru. Grupul PPE sprijină aderarea insulelor Solomon la acest acord de parteneriat economic din cinci motive principale. Acest stat din Pacific, prin prezența sa, va continua la dinamica în regiune pentru a ajunge la un acord care corespunde abordării inițiale propuse de Comisie. Acest acord interimar va consolida prezența UE în această regiune îndepărtată, unde există o relație puternică cu China învecinată. Deși nu putem reechilibra această relație, e un mesaj important al interesului nostru în zonă și va fi apreciat de partenerii noștri noi. Din din acest motiv, noi nu putem să fim de acord cu argumentația propusă de raportor. Aderarea insulelei Solomon ar duce la un teren echitabil cu partenerii deja incluși în acord. Așa că de ce să nu lăsăm insulele Solomon să profite de pe urma acelor, acelor beneficii? Suntem conștienți de faptul că schimburile noastre comerciale cu insulele Solomon sunt minime, așa că nu vor exista impact, nu va exista un impact major. De aceea nu suntem de acord cu argumentația propusă de raportor care ne spune că va exista o creștere a exporturilor de lemn, de cherestea exotică și de ulei de palmier. Importurile spre Uniunea Europeană trebuie să se alinieze legii, legilor noastre, regulilor fitosanitare și de mediu. Comisia va fi foarte atentă și va monitoriza acordul și se va asigura că nu duce la defrișări pe insulă. În același context, în orice alt caz, în acordurile comerciale, noi considerăm că această aderare a insulelor Solomon e un fapt pozitiv și va duce la cooperare între două părți și pe chestiuni de mediu. Insulele Solomon și această regiune a Pacificului au fost aliați importanți pentru Uniunea Europeană, mai ales în lupta împotriva schimbărilor climatice. Din toate aceste motive, grupul PPE sprijină aderarea insulelor Solomon la acest acord acorduri interimari și vom propune și un amendament astfel încât să ținem cont, astfel încât să întoarcem recomandarea raportorului care nu e de acord cu acordul. Mulțumim, trecem la grupul S și D acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ciz. La fel ca raportorul, nu avem sprijin pentru a ne acorda consimțământul pentru aspectele economice și de mediu. A include și această regiune sub regulile comune de sub acord ar duce la condiții care să îmbunătățească situația sau să limiteze riscurile. Eu cred că pentru dezvoltarea insulelor Solomon, un stat foarte mic, 5500 de locuitori în total, cred. Ministrul ne spunea că în trei ani nu se vor mai regăsi printre statele cel mai puțin dezvoltate și că vor face parte din sistemul generalizat de preferințe. Așa că sistemul contingentelor tarifare va fi limitat. Noi considerăm că o soluție mai bună este să ne acordăm consimțământul la acest acord. Tot ceea ce facem în domeniu duce la îmbunătățirea obiectivelor noastre și la limitarea riscurilor. Așa că noi vom depune amendamente și vom propune să ne acordăm consimțământul pentru aderarea insulelor Solomon. Mulțumesc! Acum trecem la grupul Renew. Vă mulțumesc. Din păcate, domnul Morten Lockegaard, raportorul din umbră pentru Renew, nu se află alături de noi, așa că voi vorbi eu în numele acestuia. Noi nu suntem de acord cu justificările raportorului în uh, proiectul de recomandare din următoarele motive. Acest acord de parteneriat economic cu țările Pacificului există deja. Nu avem de-a face aici cu un nou acord, ci de aderarea unui stat din Pacific la un acord care e sprijinit și pus în aplicare deja de Uniunea Europeană. Acordul nu înseamnă o nouă deschidere a piețelor pe partea UE, nu se vor pune în pericol interesele teritoriilor de peste mări. Acest acord este unul mult mai bun pentru UE. Există acces liber pentru țările din Pacific pe piețele europene și există un acces mai bun pentru companiile europene în aceste țări. În absența acordului, companiile noastre noastre din Uniunea Europeană nu ar avea acest acces preferențial. Deși exporturile spre Uniunea Europeană par să fie limitate ca valoare, 51 de milioane de euro în 2018, acestea sunt importante pentru economia unor insule atât de mici cum sunt insulele Solomon. Exporturile UE sunt importante pentru diversificare în producție și în potențialul comercial, care acum e dominat de uh, de domeniul forestier, minier și pescuit. Acordul va contribui la o dezvoltare importantă, un lucru important în acest acord și important pentru partenerii noștri din Pacific. Insulele Solomon și regiunea Pacificului au fost aliați importanți pentru Uniunea Europeană, mai ales în lupta împotriva schimburilor climatice. Aceste insule sunt vulnerabile, e un stat insulă vulnerabil nu e listat în ceea ce privește pescuitul nereglementat și nu, este, nu sunt văzute nici ca o jurisdicție fiscală necooperantă. Nu va duce la o mare, mai mare influență a Chinei, ci va duce la o mai mare prezență a Uniunii Europene acolo. Uniunea Europeană se va poziționa într-o asemenea regiune care e dominată de alți actori, cum ar fi Australia, Noua Zeelandă sau China nu acordul este cel care va încuraja sau va duce la defrișări sau la alte probleme de mediu. Din potrivă, acordul oferă instrumente astfel încât să colaborăm cu insulele Solomon și cu alte state din Pacific pe asemenea domenii. Așa că grupul Renew sprijină aderarea insulelor Solomon la acest acord, de care beneficiază deja vecinii. Papua Noua Guinee, Fiji și Samoa în, în regiune. Observ că nimeni nu mai dorește să intervină dintre colegi, așa că, Cecil, puteți să ne răspundeți? Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde în, la întrebările raportorului legate de cele trei sectoare specifice și voi reaminti și cele spuse de doamna Gibson cu mare dreptate și anume importanța acordurilor de parteneriat economic pentru diversificarea economiei insulelor Solomon. E adevărat că pe moment uh, exporturile, producția în insulele Solomon se reduce la câteva sectoare. De aceea, rolul parteneriatelor economice, rolul acordului să ajute și la diversificare, prin dezvoltarea unor anumite sectoare. De exemplu, anumite sectoare agricole care sunt prioritare pentru insule, cum ne spunea și domnul ministru. Situația actuală nu e o situație în care economia să fie diversificată, însă sperăm că acordul, chiar dacă nu va rezolva tot, va ajuta la această strategie pentru diversificare, cea pe care încearcă să o aibă acum insulele Solomon. Apoi, mai în detaliu, legat de pescuit, niște clarificări. Acordul nu va oferi acces mm Cred că raportorul sau înlocuitoarea acestuia ne spunea de posibilitatea prin care navele care nu sunt din Pacific sau din Uniunea Europeană să pescuiască acolo și să facă procesarea pe insulele Solomon și apoi să fie trimis totul spre Uniunea Europeană fără contingent tarifar. E un lucru foarte specific Acum beneficiați se doar cei din Papua Noua Guinee. Trebuie să se răspundă la niște criterii foarte clare și există niște garanții specifice, există o monitorizare a țărilor, cum ar fi Papua Noua Guinee, pentru a putea să aibă asemenea măsuri. Ar trebui ca insulele Solomon să facă o solicitare și noi apoi vom vedea dacă există nave fără autorizare. Acestea nu vor putea să pescuiască sau să proceseze pește privește pe insulele Solomon. E o condiție foarte strictă dacă există această posibilitate de global sourcing care să fie acordată. Există măsuri constrângătoare și în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, tocmai pentru ca insulele Solomon să poată să beneficieze de asemenea preferințe suplimentare. Cât despre cherestea, cheresteaua ilegală, vă amintesc că nu există import de cherestea din insulele Solomon spre Uniunea Europeană acum. E un lucru important de urmărit dacă se va ajunge la defrișări. E un lucru pe care noi am început deja să îl discutăm cu insulele Solomon la nivel politic. Lupta împotriva defrișărilor. Uniunea Europeană nu importă și nu va importa prin acest acord cherestia ilegală că despre uleiul de palmier reprezentanta raportorului spunea pe bună dreptate ceea ce spunea. Importul spre Uniunea Europeană de ulei de palmier e foarte redus, 0,2% din importul nostru total de ulei de palmier, deci un volum foarte redus. Nu vorbim dacă suntem pentru sau împotriva uleiului de palmier, ci pentru o producție durabilă și cum ne menționa și domnul comisar, Insulele Solomon au criterii de durabilitate pentru producția de ulei de palmier. Pentru a răspunde la întrebările mai specifice, Cât despre cele spuse de domnul ambasador, vreau să-i mulțumesc că a fost prezent astăzi aici, că a participat la dezbaterea noastră și iată, voi încheia aici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Acum o scurtă intervenție din partea SAE. Îl avem pe domnul Brender, care, par, care reprezintă divizia pentru China Asia Pacific. Bună ziua, vă voi spune care e contextul mai extins, cum îl percepem noi în SAE. Vreau să vă spun că atât în insulele Solomon, cât și în alte uh, zone din regiune, noi vedem acolo parteneri importanți, parteneri importanți pentru a respecta ordinea internațională bazată pe reguli. Subliniez faptul că insulele Solomon sunt interesate să uh, acționeze împreună cu noi pe schimbările climatice și o fac, ca alte state din regiune colaborează cu noi în forurile multilaterale, în contextul Națiunilor Unite mai ales, pentru a ne adresa problematicii legate de schimbările de mediu. E un partener important în acest sens. În al doilea rând, s-a surprins deja faptul că Pacificul, într-un fel, astăzi e o regiune contestată, există diferiți actori acolo și noi considerăm că aderarea la acord ar face astfel încât insulele Solomon să fie mai bine ancorate în cooperarea cu Uniunea Europeană, un fapt cu adevărat important și care ne dorim să existe. Așa că așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu insulele Solomon, astfel încât să putem să ne adresăm și chestiunilor care ar putea reieși din această aderare la acord. Aș mai spune și s-a mai spus și înainte că insulele Solomon sunt o, o țară foarte săracă. Prin intermediul cooperării noastre, care include și cooperare pentru dezvoltare, să contribuim la dezvoltarea acestei insule, să colaborăm astfel cu această țară. Și, într-adevăr, comerțul este și un instrument pentru a promova dezvoltarea insulelor Solomon. Dacă sunt aspecte care nu sunt perfecte astăzi, totuși important e că avem o colaborare bună la nivel bilateral cu insulele Solomon, dar și la nivel regional regional. Așa că haideți să continuăm pe aceeași cale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult și în încheiere dau cuvântul raportoarei noastre. Vă mulțumesc, nu știu dacă m-a auzit toată lumea, m-a ascultat toată lumea. Spuneam și eu că volumul poate e redus în pescuit, însă impactul e unul important, impactul de mediu și geopolitic. Așa spuneam. Doamnă, v-aș reaminti, doamnă reprezentanta Comisiei, v-aș reaminti faptul că nimeni aici nu a ținut de un parametru foarte important și anume China. Nu spun că nu trebuie să facă afaceri insulele Solomon, însă important e ca fiecare parte să își apere interesele, așa că eu îmi mențin poziția. Cred că totul... Aș spune că ar trebui să fim precauți, mai ales în ceea ce privește defrișarea, să ne luăm angajamente, să le ancorăm în text și Mă bucur să aflu că problematica legată de uleiul de palmier e neimportantă. Mulțumim, iată, încheiem și acest punct. Îi mulțumim ministrului din insulele Solomon pentru participare. Mult noroc! Termenul pentru amendamente este data de 14 noiembrie la ora 18, după care vom vota la data de 3 decembrie. Și astfel încheiem punctul 19 și trecem la punctul 20 și nu pot decât să mă bucur că doamna comisar Cecilia Malmström se află aici alături de noi. Bun venit, Cecilia! S-ar putea să fie ultima dată când veniți aici în Comisia INTA, însă nimeni nu știe cu siguranță când și dacă vom avea un nou comisar. Așa că, bun venit! Ne bucurăm că ați venit la reuniunea noastră. Ne bucură acest fapt și mai ales și pentru că ați putut să veniți tocmai după ce s-a încheiat mini-ministeriala la Shanghai. Ați venit la noi. Iată, vă aflați atunci acolo, acum aici. Minunat, vă mulțumim foarte mult. Și acum ne veți spune câte ceva despre rezultatele acestei reuniuni de la Shanghai, în special, cred, legate de organul de apel și ceea ce se întâmplă cu Kazahstanul. Cecilia. Îți mulțumesc, Bernd, stimați eurodeputați. Încă sunt aici, Crezusem că ultima dată când ne vedem era pentru ultima dată, s-ar putea ca această dată să fie ultima dată, dar dacă nu, voi reveni cu mare plăcere. Tocmai mă întorc de la Shanghai, unde a fost convenită o mini-reuniune ministerială pentru a înțelege în ce situație ne aflăm acum în acest punct de cotitură, în care peste câteva săptămâni organul de apel de la OMC își va înceta activitatea și pentru a înțele- înțelege să vedem ce se poate discuta la reuniunea ministerială din iunie din Kazakhstan. Cea mai urgentă chestiune este acest organ de apel, care, după cum știți, nu se va mai putea ocupa de alte apeluri după data de 10 decembrie, pentru că termenele celor trei uh, membrii rămași vor expira și Statele Unite ale Americii se împotrivesc unei noi numiri. Nu știm dacă acest organ de apel va putea și încheia uh, apelurile pendinte, pentru că există un membru din partea SUA care nu va rămâne. Deci există riscul ca întregul sistem de soluționare a litigiilor de la OMC să fie paralizat, respectiv să se limiteze la o singură etapă uh, de pronunțare a unor sentințe, ceea ce nu este deloc de, uh, dezirabil. Mm, aș dori să mulțumesc uh, pentru sprijinul pe care îl conferiți și Uniunii Europene de a susține procesul uh, lansat de ambasadorul uh, Noi Zeeland, de ambasadorul Walker, menit să depășească blocajul uh, actual. Au fost identificate mai multe domenii de convergență utile pentru a depăși acest blocaj. A fost prezentat un proiect de decizie în octombrie la ultima reuniune a Consiliului, însă această propunere a fost criticată de SUA. Însă se pare că ceilalți 163 de membri OMC ar putea accepta uh, propunerea respectivă, deci ea reprezintă o bază de discuții. Deci susținem în continuare această propunere și ministrul uh, chinez a tras concluzii în, numele, în nume propriu, nu au existat concluzii negociate comune, însă sperăm că și SUA mm, se poate pronunța de acord cu aceste concluzii, chiar dacă, după cum am spus, nu sunt foarte optimistă din acest punct de vedere. După cum știți, am uh, lucrat la o soluție interimară pentru a ne apăra uh, drepturile în litigiile de la OMC. Copiem acest model, dar într-un context um, bilateral. Un grup de judecători independenți, foști uh, judecători la OMC, cu ajutorul secretariatului, vom crea un aranjament uh, reciproc până când organul de apel de la OMC va începe să funcționeze din nou. Deci este o soluție intermediară. Am semnat un acord cu Norvegia, cu Canada, discutăm și cu alte state cu care desigur avem litigi. În mod ideal, această soluție ar trebui să obțină un caracter multilateral. În acest moment purtăm discuții cu alte state, dar nu am încheiat acordul decât cu cele două deja menționate, Norvegia și Canada. În ceea ce privește, uitându-ne înainte la cea de-a 12-a um, conferință ministerială, trebuie să fim optimiști și realiști. Suntem la un punct de cotitură, trebuie să vedem dacă OMC va putea funcționa în continuare sau nu și va fi nevoie de eforturi serioase pentru a obține ceva. Nu cred că putem uh, discuta de un mare pachet de reforme, dar dacă am putea conveni pe marginea anumitor chestiuni și să începem câteva reforme, ar fi un lucru bun. Există trei domenii unde am putea reface viabilitatea, credibilitatea OMC ca un forum central, cu rol central pentru relațiile comerciale. Știți că suntem implicați în eforturi de reglementare privind pescuitul, și așa mai departe. Subvențiile pentru pescuit urmau să fie încheiate până la sfârșitul acestui an. Nu se va întâmpla, însă discutăm, negocierile continuă, însă nu a fost numit președintele grupului de coordonare până acum, însă sperăm că săptămâna viitoare acest blocaj va putea fi depășit. Ar fi foarte, foarte trist dacă nu am putea ajunge la un acord și dacă am reușit să obținem un acord, am transmite un uh, semnal puternic Um, comerțul și dezvoltarea durabilă merg mână în mână și acest mesaj ar fi extrem de important în acest moment. Negocierile continuă, dar se dovedesc a fi foarte dificile și cred că este posibil să ajungem la un acord pentru cea de-a 12-a conferință ministerială. În acest mai a fost adoptată o declarație privind reglementarea pe plan intern a serviciilor. În acest domeniu activitățile continuă a avut loc un schimb de calendare între membrii și cred că este o chestiune pe care o putem uh, încheia dacă negocierile vor continua la același, uh, în același ritm. Lucrăm de asemenea și la comerțul electronic. Negocierile aici avansează, nu cred că se vor încheia până în iunie, dar până atunci cred că vom fi înregistrat uh, progrese importante. 92 de state am spus că doresc să participe la negocierile privind uh, facilitarea investițiilor. Este un anunț făcut de președinția chineză ieri. Și aici avansăm și în iunie vom vedea cât de mult am avansat. Și am spus că în iunie putem revizui și moratorul privind comerțul electronic. Agricultura ieri a fost menționată de numeroși miniștri ca fiind un punct pe marginea căruia trebuie înregistrate progrese, chiar dacă până acum n-am obținut progrese în mod concret uh, prea mari. Însă avem nevoie de propuneri concrete dacă dorim să mergem înainte. Uniunea Europeană, împreună cu alți parteneri, a lansat o serie de inițiative menite să îmbunătățească modul de funcționare a OMC din punct de vedere uh, procedural, notificări, propuneri și așa mai departe. Și în al treilea rând, participăm, participăm la eforturile de a garanta egalitatea de șanse pe viitor. Noi axăm aici pe subvențiile industriale, transferurile forțate de tehnologie, aici lucrăm împreună și cu SUA și cu Japonia și uh, reformarea tratamentului special și diferențiat. Este o chestiune foarte delicată, însă am ajuns în situația în care două treimi din statele membre nu fac obiectul uh, acestor reguli și nu trebuie să respecte aceleași norme când vine vorba de notificare, de transparență și așa mai departe. Deci, este o situație inacceptabilă ministrul de resort din Norvegia se ocupă de acest subiect. Este o, chestie, este o chestiune foarte dificilă, dar încercăm să-i conferim tot sprijinul nostru. Și s-ar putea ca <clears throat> în curând, cel puțin, să avansăm pe marginea altor chestiuni, să ajungem la o finalizare. Însă este nevoie de aceste eforturi dacă dorim ca OMC-ul să rămână epicentrul uh, relațiilor comerciale. Există un acord că toată lumea își dorește acest lucru, însă vin prea, pu- prea puține propuneri concrete. Uniunea Europeană a venit cu propuneri uh, cu abordare multilaterală de a schimba puțin sistemul, însă majoritatea restului membrilor nu par să aibă același sentiment de urgență pentru a rezolva situația. Ceea ce este o problemă și la începutul anului viitor trebuie să ne gândim Uh, ce ar fi realist de obținut uh, până în iunie în Kazakhstan. Mm, și nu știu, domnule președinte, dacă doriți să spun câteva cuvinte și în legătură cu SUA și tarifele vamale americane pentru autoturisme. Este un subiect important și știți că am încercat să impunem un caracter pozitiv agendei relațiilor comerciale cu, cu SUA. Există dezacorduri între noi, dar cu toate acestea rămân cel mai important partener comercial al Uniunii Europene și am încercat să gestionăm aceste tensiuni comerciale, să lucrăm la apariția unei agende pozitive, începând cu vizita președintelui Comisiei Juncker, Um, când s-a întâlnit cu domnul Trump uh, la Washington iulie anul trecut. Am lucrat pe mai multe direcții și cred că ați văzut uh, uh, raportul de progrese publicat de comisie în urmă cu câteva luni. Facem eforturi în ceea ce privește evaluarea de conformitate, standardele privind noi tehnologii, robotică, printare 3D și așa mai departe. Am făcut propuneri, nu am ajuns la un acord, dar negocierile continuă. Negocierile nu au început la un acord de liber schimb de dimensiuni mai mici, limitat, uh, privind, de exemplu, bunurile industriale, inclusiv uh, pescuitul. Noi am fi dispuși să începem aceste negocieri, dar americanii nu. Am lucrat, după cum am spus, de asemenea, la evaluările de conformitate, am trimis propuneri în acest sens, facem anumite progrese, am făcut anumite progrese, însă nu am uh, terminat uh, munca aici. Am înregistrat foarte, adică pro, uh, progrese importante când vine vorba de modificarea sistemului comercial în sine. Suntem de acord cu criticile exprimate de SUA față de China, dar nu suntem de acord cu metoda uh, folosită de SUA. Considerăm că am avem nevoie de alte norme când vine vorba de uh, subvențiile industriale și transferurile forțate de, to- de tehnologie. Uh, nu am uh, reușit să avansăm prea mult, însă mergem înainte și sperăm că în curând putem veni cu o, un rezultat concret. Am reușit să gestionăm și disputa Airbus-Boeing cu SUA. Știți că din 18 octombrie sunt uh, aplicate tarife uh, pentru produsele europene. A existat o o dezbatere în plenară în urmă cu două săptămâni pe acest subiect și am discutat de mai multe ori cu ambasadorul Lighthizer, le-am cerut partenerilor americani să negociem pentru a găsi o soluție, pentru că, după cum știți, și noi avem dreptul de a impune tarife vamale, însă abia de anul viitor nu au res, respins ideea negocierilor, însă nu prea par să se grăbească prea mult. Însă noi încercăm să insistăm în acest sens pentru că cred că este în interesul nostru a tuturor să încheiem acest litigiu de, care durează de 16-17 ani, care au îmbogățit atât de multe uh, firme de avocatură și suntem de acord că este nevoie de noi standarde globale în acest domeniu. Săptămâna viitoare ne confruntăm în continuare cu amenințarea unor măsuri nejustificate împotriva export, exporturilor de autoturisme și de piese de schimb autoturisme. Uh, Știți că um, este un termen limită. Săptămâna viitoare, care a fost amânat deja de mai multe ori, am repetat în mod uh, deseori Statele Unite Americii că noi suntem un partener, un partener strategic și nu considerăm că exporturile noastre de autoturisme și de piese de schimb va uh, reprezenta o amenințare la adresa securității naționale ale Statelor Unite ale Americii. Purtăm uh, discuții intense cu Statele Unite ale Americii și știu că reprezentanții statelor membre ai Parlamentului uh, European și a Parlamentelor Naționale au repetat același mesaj. Nu ar fi un lucru bun nici pentru noi, dar nici pentru partenerii americani, pentru că după cum știm prea bine, constructorii de mașini uh, europene au foarte multe fabrici în Statele Unite ale Americii și locurile de muncă până acolo ar avea de suferit, printre altele. Suntem dispuși să discutăm despre standarde pentru a ajunge la o convergență uh, în domeniul reglementării pieselor de schimb și a mașinilor în general. Nu știm ce decizii vor lua americanii, ce decizie va lua președintele american săptămâna viitoare. Știm că sunt prea puțini cei care apără ideea unor tarife în sectorul autoturismelor, însă și noi ne vom continua contactele, eforturile până în ultima clipă și vom uh, și nu putem să recurgem la măsuri care nu sunt compatibile cu OMC. O să ne păstrăm o poziție fermă, unită și dacă vor fi impuse noi restricții uh, comerciale, trebuie să răspundem într-un fel, um, chiar dacă avem posibilități limitate. Încheind într-o notă mai pozitivă, tocmai ne-am rezolvat uh, disputele privind carnea de vită, am înțeles că ați discutat și noi asta acest subiect și sper că Parlamentul va vota pentru acest acord. Este și acesta un conflict foarte vechi și ar fi foarte bine dacă am reușit să-l, uh, să-l uh, deblocăm, pentru că nu ar fi afectat deloc uh, contingentul actual de carne de vită de pe piața Uniunii Europene. A fost foarte bine că a existat o unitate între statele membre, Comisia și Parlamentul European. Am reușit să vorbim la unison, transmițând în mod diferit până la urmă același mesaj și doar așa cred că um, vom putea să continuăm și pe viitor. Trebuie să fim clari, duri, uniți și când vine vorba de autoturism, mai puteți să vă bizuiți pe Comisia Europeană până în ultimul moment pentru a apăra interesele europene și noi ne uh, bazăm pe dumneavoastră pentru sprijinul de care vom avea nevoie pentru a moderniza, reforma Organizația Mondială a Comerțului și angajamentul Parlamentului European din acest punct de vedere este extrem de important și aș dori să vă mulțumesc pentru acest lucru. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări în uh, orice domenii v-ar interesa. Mulțumesc! Cecilia, mai mulți colegi uh, doresc să ia cuvântul. Daniel Caspar este primul sau nu? Christoph Hansen. Mulțumesc, Bernd, îți mulțumesc și ție, Cecilia, pentru că ai zburat direct înapoi la Bruxelles pentru a fi alături de noi astăzi. Pentru mine este o mare onoare. Am avut ocazia, am avut ocazia să lucrez cu tine în trecut la dosarul meu uh, preferat din ultimul mandat. Uh, domnul Silvo Pereira a fost raportor, acordul parteneriat UE-Japonia, uh, un pas important și mă bucură prezența ta de astăzi aici, foarte probabil la ultima reuniune a Comisiei INTA în calitate de comisar responsabil pentru relațiile comerciale. Ne, pă- ne părăsești într-un moment foarte dificil pentru că ne confruntăm cu o sumedenie de provocări. Brexitul uh, va avea loc în uh, curând, ceea ce va aduce dificultăți întregii economii europene. Apoi, ai menționat și tu numeroasele probleme cu care ne confruntăm în relațiile cu SUA, sentința OMC uh, privind Airbus, pe care trebuie să o, să o acceptăm pentru că am dat uh, subvenții ilegale producătorilor de aeronave aici în Europa, dar pe de altă parte același lucru s-a întâmplat și în Statele Unite ale Americii. Drept urmare, nu știu, trebuie să fim foarte atenți dacă ne împiedicăm uh, reciproc. Până la urmă, cei care vor câștiga cursa vor fi chinezii. Drept urmare, cred că ar trebui să încercăm să găsim o soluție pe plan internațional când vine vorba de subvenții, respectiv subvenții ilegale date producătorilor de aeronave. Pe de altă parte, încercăm să detensionăm situația. Ați menționat um, contingentele lipsite de tarife vamale privind carnea de vită și cred că este foarte important ca noi să ne respectăm angajamentele pe care ni le-am luat uh, în contextul OMC și sper că veți putea să transmiteți acest mesaj și Statele Unite ale Americii, pentru că mie mi se pare că Statele Unite ale Americii profită de sentințele pronunțate de OMC, dar în acest context ar trebui să aibă o atitudine coerentă, să păstreze OMC o organizație activă, uh, funcțională. Ea este piatra de temelie a comerțului internațional. Și în rezumat, pentru că văd, îl văd pe Bern că începe să, începe să agită ciocă, ciocanelul, uh, Aș propune și restului grupurilor politice ca în numele Comisiei INTA să adoptăm o rezoluție care să susțină o Organizație Mondială a, Comerțului uh, puternică, funcțională, cu un organ de rezolvare a litigilor uh, funcțional de asemenea și că sprijinim Comisia Europeană în negocierile purtate cu Statele Unite ale Americii în acest sens. Cred că putem adopta această rezoluție foarte rapid. Mai avem o altă reuniune a Comisiei uh, INTA în data de 25 și ocazia cu care am putea adopta o asemenea rezoluție, doar câteva rânduri, cu un semnal, uh, cu un mesaj uh, clar și uh, puternic în, în acest. Și nu știu, poate colegii pot să-mi confirme dacă sunt de acord sau nu cu această idee. Președintele, da, în legătură cu acest punct, ar fi util să transmitem acest mesaj înaintea de luna decembrie, să spună că suntem dispuși, că suntem, uh, că vrem să participăm la uh, reformarea, la procesul de reformare a organului de apel de la OMC, deci susțin această procedură. Mani Vidre. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru că ați venit aici imediat ce v-ați întors de la Shanghai. În urmă cu câteva secunde eram împreună cu reprezentanții unor agenți economici din Bretania și unul dintre ei mi-a spus că nu avea cum să găsesc argumente pentru a susține Uniunea Europeană și nu vedea care este efectul pe care vă duce pentru Uniunea Europeană. Așa încât am, m-am lăsat într-o mare pledoarie referitor la acordurile comerciale, comerțul internațional și am demonstrat că Uniunea Europeană, iată, produce efecte pozitive pentru cetățeni, pentru întregul teritoriu. Însă nu m-am avut impresia că s-a lăsat convins și dacă dacă dumneavoastră tot vă întoarceți de la Shanghai și dacă constatăm uh, în Europa cum crește uh, populismul, cred că și Comisia are un rol important, Comisia noastră, și în calitate de parlamentare aleși prin vot direct avem o răspundere, și noi și Comisia Europeană. Ceva mai devreme aveam și un grup de monitorizare referitor la comerțul electronic și cred că prin acest comerț electronic lucrurile pot evolua în cadrul Organizației Mondiale a comerțului. De aceea aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră referitoare la acest lucru. Poate că aveți și niște sfaturi, având în vedere mm, prezența dumneavoastră. Este probabil ultima oară când veniți, cum spunea și colegul meu, la noi uh, în calitate de comisar, pentru a susține, deci, un comerț just și echilibrat care să răspundă aspirațiilor cetățenilor europeni, pentru că, evident, aș fi putut să vă pun întrebări de natură tehnică, cred însă că avem o răspundere de natură politică și că trebuie să susținem în Uniunea Europeană și o viziune reală. De aceea aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu o viziune reală a politicii uh, europene. Mulțumesc, Pedro Silva Pereira Thank you, thank you, Chair. Uh, I would like to take... Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Aș profita de această ocazie pentru a o felicita pe comisara noastră pentru o performanță extraordinară în calitate de comisar. A lucrat la o agendă ambițioasă comercială în vremuri dificile, în toiul unui război comercial. Este o performanță remarcabilă. Am putut lucra împreună pe mai multe dosare, acordul de liber schimb cu Canada, dar și acordul de liber schimb cu Japonia, subiect pe care am fost uh, raportor și cred că uh, este cel mai important acord um, de liber schimb bilateral încheiat de Uniunea Europeană și acum v-ați uh, referit la procesul de reformare a Organizației Mondiale a Comerțului. Din nou, ați apărat um, sistemul multilateral, schimburi comerciale care respectă anumite norme. și pe frontul relațiilor cu Statele Unite ale Americii, pe de o parte ați dat dovadă de fermitate, pentru că, într-adevăr, trebuie să rămânem pe o poziție fermă. Pe de altă parte, ați promovat o agendă pozitivă. Și acum, ținând cont de faptul că avansăm cu această agendă pozitivă, cred că nu trebuie să uităm fermitatea Și în concluzie, a spune că un avantaj reprezentat de începerea mandatului uh, noii comisii uh, este, printre altele, faptul că dumneavoastră sunteți în continuare comisară, comisară responsabilă pentru comerț. Mulțumesc, domnul Burjoa. Vă mulțumesc, Aș dori să vă felicit pentru mandatul dumneavoastră, în care au fost încheiată, încheiată multe acorduri de liber schimb. Sunt foarte multe altele pregătite, ați avut proceduri transparente, ați, ați organizat um, consultări publice, ați venit în fața Parlamentelor Naționale, inclusiv în Franța și aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea interesantă pe care ați ținut-o acolo și vă mulțumesc și pentru eforturile de a salva Organizația Mondială a Comerțului, care ar trebui să uh, fie o prioritate pentru toată lumea. A fost o idee foarte bună și Comisia Europeană a dat uh, dovadă de o adevărată viziune când a propus crearea unui mecanism ad hoc uh, paralel cu acest organ de uh, apel de la OMC. Aș avea o întrebare în legătură cu Statele Unite ale Americii. Ați putea să ne dați mai multe informații care, care vă este părerea dumneavoastră față de poziția Statelor Unite ale Americii? Să este o îndepărtare fundamentală față de multilateralism și apropiere de mm, un sistem bilateral, eventual de izolare a SUA pe viitor. Și în al doilea rând, tocmai discutat cu președinta IPU și am văzut că Parlamentul European poate avea un rol important în dialogul uh, purtat cu Statele Unite ale Americii pentru ca relațiile cu SUA să se îmbunătățească. Și aș dori să mai adaug ceva, domnule președinte. Sunt de acord cu ideea prezentată de PPE vis-a-vis -vis de rezoluția respectivă. Helmut Scholz. Mulțumesc, mulțumesc și comisiei, doamne comisar, că a venit imediat ce a aterizat și trebuie să mărturisesc faptul că sunt uh, mulțumit să constat că spuneți că veți încerca să găsiți o alternativă la această problemă a instanțelor de apel și a, mă rog, a instituțiilor din cadrul OMC, însă, în orice caz, pe undeva rezultatul este cel scontat. Practic, problema care se pune și uh, poate că asta are legătură și cu faptul că avem, iată, o ultimă șansă să discutăm acest lucru, oare nu cumva ar trebui să încercăm să stabilim agenda în mod diferit, pentru că vorbim despre schimbări climatice. Uh, am avut summitul de la New York, avem uh, o serie de ocazii și de mai multe ori s-a spus că trebuie să schimbăm modul în care vedem lucrurile și uh, Cred că acest lucru trebuie să includă și ceea ce se întâmplă în cadrul OMC-ului. De aceea vă întreb, care credeți că este, din experiența noastră în ultimii 5 ani, moștenirea pe baza care am putea începe deja să modificăm, să spunem, agenda? Pentru că dacă o agenda nu-și atinge ținta, trebuie să schimbăm și să prevedem alte um, priorități. Cum credeți că ar trebui să fie stabilită, de deci, ce ordinea de priorități, mai ales în temeiul celor care se întâmplă la ONG astăzi? Mulțumesc! Acum, David Caspari. Da, mulțumesc foarte mult, stimată doamnă comisar. Înainte de toate, mulțumesc foarte mult pentru buna cooperare pe care am avut în ultimii cinci ani de zile. Cred că dacă stăm să ne uităm unde se situează acum, de unde a pornit și unde se află acum politica, politica comercială a Europei în relație între Parlament, după 10 ani cu Mendelssohn, Ashton și de Hucht, ați avut o moșterire foarte grea pe care ați primit-o și iată că ați reușit să ajungeți și să încheiați un acord comercial, însă, în egală măsură, ați și reușit să creați o atmosferă de încredere și au încrederea majorității uh, Parlamentului și știu că nu a fost un lucru atât de ușor de făcut, așa încât încă o dată felicitări din partea mea pentru această reușită și pentru foarte bună cooperare. Referitor la subiectele pe care le-ați abordat și dumneavoastră, foarte la obiect, referitor punctual la uh, toată această reformă a OMC-ului, vă spun foarte sincer, am fost un pic dezamăgiți după rezoluția care a fost uh, dată publicității și sunt dezamăgit să vedem că până la urmă americanii nu au fost chiar atât de corecție și nici atât de implicați, însă am încercat să stabilim cumva o punte cumva, pentru că pe unii îi obligăm să facă niște uh, reforme uh, ca să asigurăm un multilateralism. Mă refer la propunerea făcută de către colegul Hansen. Mie mi se pare foarte bine dacă noi, Parlamentul European, reușim să ne situăm cumva și să avem o poziție. V-aș întreba însă dacă există niște pași concreți pe care să-i facă Parlamentul European. Am putea noi stimula în vreun fel, am putea da un fel de elan în acest sens, în direcția Americii, am putea exercita vreo formă poate de presiune asupra părții americane, tocmai pentru pentru a putea ajunge la oarecare recunoaștere a schimbărilor care au loc și pentru că este nevoie de anumite rectificări și mai ales dacă ne dorim să creăm o punte, o punte care este oricum obligatorie dacă vrem să depășim acest blocaj în ceea ce privește procedurile de arbitraj. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Deci, cam ce fel de presiune ar produce efecte asupra domnului Trump? Domnul Winkler pune acum întrebare. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și doamnei comisar pentru prezența dumneavoastră în cursul acestei după amieze în cadrul Comisiei INTA. Cred și eu că a venit momentul să vorbim despre moșteniri. Moștenirea Comisiei Juncker va fi, mă tem, nu știu, dacă este să vedem din mai multe perspective, mă tem că această moștenire, nu știu dacă va fi evaluată ea fără echivoc, însă cred că oricine folosește, să spunem, unitatea de măsură corectă, poate să tragă concluzia că la, în capitolul comerț Comisia Juncker a obținut rezultate extraordinare, cu alte cuvinte, dumneavoastră ați obținut rezultate extraordinare și chiar aș spune că și Comisia noastră, deci din Parlamentul European, Comisia INTA, împreună cu dumneavoastră, doamnă comisar, a obținut niște rezultate grozave, așa încât uh, reiau și eu spusele lui Daniel Caspari, colegii care nu cunosc această Comisie INTA, habar n-au uh, cum era acum 6-7 ani de zile, dar este limpede că, într-adevăr, iată, am avut o perioadă de dialog și cred că avem uh, foarte multe idei, multe dintre ele au fost discutate deja cu dumneavoastră dumneavoastră, doamnă comisar, referitoare la cum putem extinde activitatea Comisiei de Comerț Internațional și cred că este imperios necesar să uh, ne apucăm să discutăm toate aceste chestiuni de supraveghere, de punere în practică. În orice caz, aș dori să vă mulțumesc cu tot respectul și explicit pentru această cooperare în ultimii 5 ani de zile și mă tem că toate întrebările pe care aș fi vrut eu să vi le adresez le-au pus deja colegii mei, așa că n-am întrebare pentru dumneavoastră. Felicitări și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, domnule Winkler. Doamna Rodriguez Piniero, mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau pur și simplu să cer scuze în numele coordonatoarei doamnei Kathleen Van Len, care este coordonatoarea grupului parlamentar, care îi țin locul astăzi din partea grupului socialiștilor și democraților și am uh, crezut că secretariatul cunoștea acest lucru. Nu știu dacă știu acest lucru, vorbesc și pentru colega mea și și nume propriu și în primul rând vreau să vă felicit. Vă felicit pentru munca pe care ați depus-o, vă felicit pentru atitudinea pe care ați demonstrat-o de fiecare dată în fața Parlamentului European și în relația cu țările terțe și uh, activitatea noastră este destul de uh, cunoscută în ceea ce privește susținerea acordurilor comerciale și mai puțin faptul că ați susținut foarte tare ideea a egalității de gen în politica comercială și susținerea drepturilor omului, toată munca pe care ați depus-o în Bangladesh, în uh, ideea de a combate uh, instrumentele care erau folosite, proiectele de, uh, cu dublă utilizare, de asemenea toate măsurile comerciale și barele comerciale. Înțeleg foarte bine că vă declarați mulțumită de munca pe care aveți și de ce de munca depusă. Referitor acum la subiectul dezbaterii și prezenței dumneavoastră aici, aș avea o întrebare și anume, considerați dumneavoastră că atitudinea Statelor Unite poate să fie modificată dacă se va ajunge la un acord cu China? În ce măsură toată această presiune pe care, care se exercită și în ceea ce privește reforma OMC, uh, mai ales uh, că nu există acest mecanism de apel, acest mecanism de soluționarea a litigiilor, uh, v-aș întreba, uh, nu cumva ar putea fi acesta un element de presiune suplimentar uh, via China cumva și să putem să încercăm să ajungem la un acord între Statele Unite și China și ca această situație de încredere să începe să creeze o atmosferă mai favorabilă, astfel încât să putem ajunge la un acord în reformarea OMC Asta ar fi una dintre întrebări și cealaltă întrebare ar fi, având în vedere toate aceste incertitudine referitor la reformă și referitor la cea 20, 12-a conferință interministerială, cred că putem ajunge la o situație în care să nu existe o declarație a conferinței ministeriale, așa cum am pățit la Buenos Aires, Uh, exista un plan alternativ, adică v-aș întreba ce se mai putea scoate în evidență în cazul situației de la Buenos Aires, în cazul acestei situații privind egalitatea de gen, care a fost semnată de foarte multe țări. Uh, nu știu, poate că am fi putut face ceva, am putea transmite un semnal comun clar restului lumii că, iată, continuăm să discutăm, să negociem și să ne punem totuși de acord pe marginea unui lucru și, de asemenea, referitor la Ă, discuția ă, noastră, v-aș întreba dacă este posibil ca aceste ajutoare să fie acordat sectorului acrar care are ă, de suferit din cauza faptului că există un mecanism și este victima unei situații pe care sectorul agrar nu a provocat-o. Considerați dumneavoastră cu adevărat că acest Parlament, dincolo de simpla rezoluție care a fost prezentată și cred că este o, o o rezoluție foarte bună pe care o putem prezenta. Credeți că acest lucru poate să uh, fie discutat la următoarea plenară? Mulțumesc foarte mult! Karin Calsbro, mulțumesc foarte mult. Voi profita și eu uh, de această ocazie pentru a-i mulțumi Ceciliei și echipei dumneavoastră pentru uh, tot ceea ce ați făcut dumneavoastră în calitate de comisar responsabil de comerț și știu că vorbesc și eu în numele grupului Renew pe care îl reprezint și voiam doar să vă spun că ați uh, avut o prestație excepțională. Mulțumim foarte mult, suntem foarte mândri de prestația dumneavoastră și de toate eforturile pe care l-ați făcut pentru a avea un comerț uh, liber și echitabil pe plan mondial. Cred că ați schimbat fața comerțului foarte tare și mai cred că trebuie să ne declarăm mândri că putem vorbi despre durabilitate astăzi când oamenii vin și întreabă oare nu cumva uh, comerțul ăsta creează problemele de fătarea um, schimbările climatice, la egalitatea între bărbați și femei. Și astăzi, dumneavoastră, personal, cred că dacă ne uităm la dumneavoastră, putem foarte clar deci putem foarte bine să vedem care sunt efectele asupra dificultăților uh, mondiale, schimbărilor climatice și uh, știu, nu știu, vă știu de multă vreme uh, și știu că aveți, că v-ați asumat un angajament ferm pentru o serie de valori, printre care democrația, valorile uh, drepturile omului și egalitatea de gen și valorile democratice. V-aș întreba în încheiere sau nu știu, uh, dați-ne și nouă un sfat cum am putea folosi această politică comercială și ce argumente am avea pentru un comerț liber și echitabil și de asemenea să susținem și cauza unei dezvoltări mai democratice pe plan mondial și îndeoseb când este vorba despre o dezvoltare pozitivă a drepturilor omului și în ceea ce privește țările către care poziție aspiră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamna Hübner. Mulțumesc și eu uh, nu știu ce ar mai fi de spus și eu mă raliez de tuturor uh, celor spuse aici uh, refer la tine, Cecilia, și cred că sunt cu toții de acord. Chiar îmi cer scuze, îmi pare pentru Phil Hogan, pentru că știu că o să aibă o misiune foarte grea să preia această și să umple acest gol pe care va lăsa plecarea ta, așa încât vreau doar să-ți mulțumesc. Însă aș fi avut să pun câteva întrebări și una dintre ele se referă la această situație cu care ne confruntăm în acest uh, organism de apel de la OMC. Nu știu, poate că este o lacună din partea mea. Uh, poate acest lucru să producă un fel de efect asupra acestor întârzieri. Uh, mai ales în momentul în care vom primi cifrele referitoare la speța Boeing. Știu că există curtea de arbitraj care, mă rog, mai lucrează și de deci cifrele poate că vor fi diferite, dar această curte de arbitraj este cu totul alt organism decât cel de apel. Deci, vorbeai tu de Canada și de Norvegia și de toate eforturile de a înlocui sau de a acoperi această lacună unde nu există acest tip de instanță de apel și mai spuneai de asemenea că, nu știu, încerci să identifici alți parteneri pentru a ajunge la un acord. Întrebarea este dacă avem o abordare care este adoptată și de către alți membri ai OMC, adică și se gândesc și ei poate să aibă o abordare similară, nu numai cu noi, ci și cu alți parteneri, nu doar cu UE. Mai sunt și alte inițiative, mulțumesc foarte mult. Și în sfârșit, Rai Hard Beauty Care. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei comisar pentru munca depusă și uh, subscriu și eu tuturor uh, laudelor pe deplin meritate pe care le-ați primit. Aș face două observații. Prima dintre ele e vorba de relația noastră cu Statele Unite. Nu sunt convins că dacă folosim formulări de ce nu trebuie să exercităm presiunea asupra SUA, e cea mai fericită formulare pentru că sunt tot felul de instanțe implicate în uh, SUA și n-am văzut pe nimeni care să reușească să exerce presiunea asupra președintelui Trump. Singura persoană care a reușit vreodată să aibă un acord mulțumitor a fost președintele Juncker și n-a făcut acest lucru exercitând niciun fel de presiuni, așa cum uh, explica chiar dumnealui într-un interviu, da? Poate că ar trebui să învățăm de la Jean-Claude dar mai sunt și alți actori care și ei, la rândul lor, cred că dacă ne apucăm acum să exercităm presiuni, mă tem că nu aceasta este abordarea cea mai corectă, ci tocmai identificarea unui teren comun de discuție ar, ar fi de dorit. Când am vorbit cu ambasadorul uh, săptămâna trecută la Washington am auzit de la mulți dintre ei că industria producătoare auto se opune continentelor tarifare vamale, la fel Camera de Comerț, la fel guvernatorii se uh, opun, la fel îndeosebi uh, uh, public, republicanii de pe dealul Capitolului se și așa mai departe. Deci trebuie să vedem din Congres uh, se împotrivesc și ei și uh, cred că acesta ar trebui să fie abordarea noastră. Referitor acum la această reformă a OMC și a, organismul, a organismului de apel, practic, insist și eu ca acest subiect să fie trecut pe ordinea de zi, de priorități. Nu știu dacă se justifică să intrăm acum în amănunte, însă trebuie pur și simplu să transmitem un semnal politic foarte limpede, să arătăm că da, este o chestiune imperativă, este o chestiune relevantă și vrem să susținem în continuare acest instrument. Pe de altă parte, suntem dispuși să cooperăm chiar cu Statele Unite pentru a uh, efectua reformele necesare. Deci, acesta ar fi mesajul nostru. Mulțumesc, Cecilia, mulțumesc și eu și mulțumesc pentru vorbele foarte amabile și să recunosc că mi-a făcut o mare plăcere să lucrez cu dumneavoastră și cred că împreună am uh, obținut uh, foarte mari reușite. Însă vreau să spun că, mă rog, nu e la latitudinea comisiei să hotărască acest lucru, e de resortul comisiei, dar și eu zic că e o idee bună să se adopte o rezoluție referitor la acest organism și să susținem uh, la modul concret uh, existența și supraviețuirea acestui organism și să discutăm eventuale reforme. De asemenea, mai sunt alte lucruri de discutat. Uh, în orice caz, poate că în iunie se va întâmpla acest lucru, dar probabil că în primăvară vor mai apărea amănunte și vor mai apărea și propuneri de la Parlament. Momentan, însă, chestiunea cea mai urgentă, așa cum spuneați și voi, este acest organism, această instanță de apel. Domnule Bourgeois, Vorbeați de multilateralism. Acum nu cred că treaba asta cu multilateralismul este uh, soluția cea mai viabilă, pentru că e chestiune de administrație. Spune și domnul are, sunt foarte multe forțe în, uh, în Statele Unite și aceste forțe au cumva o abordare care se referă la acordurile bilaterale și aceasta este calea de urmat în acest sens. Iar multilateralismul este ceva ce cumva mă, mă limitează și marja de manevră. Și spuneați și dumneavoastră că OMC-ul uh, a fost, de ce nu, au avut de, de multe și de caz americane în instanțele OMC-ului, în instanța de apel și, mă rog, sunt totuși 164 de membri, adică și sunt foarte uh, disciplinați în, zon, în domeniul comercial, sau a, a, a abolit o serie de bariere tarifare, deci aceste lucruri sunt și meritele OMC-ului și acesta este mesajul pe care trebuie să-l tot repetăm. Întrebarea este ce putem noi face sau ce am eu de făcut. Noi, Parlamentul, voi, Parlamentul, de fapt, ce puteți face, puteți să mențineți legătura cu Congresul. Uh, sunt foarte mulți senatori și congresmeni și, și democrați și republicani care au uh, origini europene, care au această viziune transatlantică și care consideră că această relație solidă între UE și SUA este foarte importantă și că ele trebuie să fie consolidate și nu vulnerabilizate. Și deci uh, cu ei trebuie să luați legătura, să le explicați, le dați exemple de domenii comune, de cooperare. Sunt foarte importante și nu mai vorbesc de mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă. Mulți dintre dumneavoastră dumneavoastră aveți relații la aceste niveluri și este important, așa, cam asta ați putea face, respectiv doamna Vedra. E foarte greu să venim cu o viziune de ansamblu pentru comerțul uh, internațional în două minute, dar cred că prietenii noștri bretoni uh, s-ar bucura să știe că am susținut uh, chestiunea denumirilor de origine, colegul meu și prietenul meu, Phil Hogan, tocmai ce a semnat cu China, în sfârșit, după ani și ani de zile, iată că a semnat un acord cu China pentru a asigura protejarea multor denumiri de origine franțuzești și nu doar franțuzești și în același timp am susținut cauza lor multe acorduri comerciale internaționale. Faptul că noi deschidem o serie de piețe, nu doar pentru agricultori, ci și pentru ceilalți, susține multilateralismul și încercăm să facem acest lucru cu o maximă deschidere inclusivă, încercăm să susținem valorile și încercăm în egală măsură Uh, să demonstrăm, am luat mai multe măsuri tocmai pentru a ne asigura și cu sprijinul dumneavoastră că, iată, este un comerț echitabil și că putem avea schimburi comerciale într-un mediu în care celelalte țări acceptă standardele și regulile și dacă nu se întâmplă acest lucru, dacă nu acceptă, există un întreg instrumentar de coerciție în acest sens, iar doamna Ursula von der Leyen a promis la rândul său să facă acest lucru și mă gândesc că și cu ajutorul dumneavoastră se va ajunge aici. Și uh, mai este și o politică întemeiată pe încrederea cetățenilor, pentru că dacă nu există încredere, cred că, nu știu, dacă să mă uit la sondaje, la ultimele sondaje, vedem că încrederea cetățenilor Uniunii Europene în ultimii 5 ani de zile a crescut totuși în întreaga Europa, dar mai este mult până departe și nu putem să te culcăm pe lauri, deci mai avem de muncă. Referitor la alternativa acestor organism de apel. Acum nu e o soluție ideală și este numai o soluție provizorie, și nu vedem nicio altă țară care să se pripească să facă acest lucru. Toată lumea stă și cugetă. Multe țări așteaptă până la sfârșit să vadă dacă acest organism va, își va înceta extinția în decembrie, dacă nu și să sperăm că nu, Uh, ar fi foarte bine și atunci cumva o să fie o nevoie mai imperioasă de a avea activități în paralel, deși uh, vom continua, spuneam, discuțiile cu Statele Unite, iar din perspectiva UE este foarte important că mai ales acele țări cu care avem cele mai multe litigii să fie reprezentate, pentru că, mă rog, Canada și Norvegia, sigur, e frumos, dar nu avem foarte multe litigii uh, cu aceste țări la nivel comercial. Ideea este să încercăm să extindem acest lucru. Agenda. Well, one of the... Cum putem să avem o nouă agendă? Un element e că durabilitatea trebuie să se afle pe agenda OMC, pe programul de lucru al OMC. întrebarea e cum? Cum o facem? A existat acest acord privind bunurile de mediu. Uh, Există, însă nu pentru totdeauna, poate și așa am putea acționa. Vedem tot mai multe țări care au capitole de dezvoltare durabilă în acordurile lor comerciale, bilaterale sau regionale, însă OMC-ul, dacă e să supraviețuiască pe viitor, trebuie să aibă reguli pentru durabilitate. Am fost la mai multe seminarii, am încercat să vorbim cu țările, nu ne este foarte clar cum putem să o facem fără să ne acuze țările în curs de dezvoltare că includem noi reguli protecționiste protecționist, protecționiste. Nu acesta este obiectivul, așa că trebuie să găsim echilibrul necesar. E într-adevăr ceva la ce să ne gândim. Dacă SUA și China ajung la un acord, SUA se va angaja mai mult în OMC? Nu știu, însă ceea ce știu e că pe partea Uniunii Europene, felul în care abordăm problemele pe care le avem cu China, supracapacitate, uh, stimulente industriale, furt cibernetic, tehnologiile, toate acestea trebuie să fie abordate prin intermediul OMC și e unul din puținele domenii în care progresăm cu SUA. Definim și încercăm să stabilim reguli care sper că în curând vor putea fi prezentate tuturor membrilor, să spunem iată ce dorim să facem și să discutăm cu China, să le spunem trebuie să contribuiți, să faceți partea dumneavoastră. Sistemul multilateral a fost bun pentru China, dar Trebuie acum și să ne arătați că sunteți pregătiți pentru reforme. Apoi, dacă nu suntem de acord la o rezoluție comună, dar ne, suntem de acord pe niște subiecte comune și poate o idee de program de lucru, cred că așa am putea cel mai bine să acționăm pe moment. Organul de apel, dacă va duce la întârzieri Airbus-Boeing, nu. Există un proces care se desfășoară în, în paralel, deci nu. Și apoi vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, dar ne cunoaștem, așa că sunteți părtinitoare. Însă cred că trebuie să prezentăm această viziune. Comerțul nu poate să rezolve toate necazurile lumii, însă poate să contribuie la o lume mai bună prin stabilirea de reguli, prin includerea valorilor, prin transparență, prin crearea de legături între oameni, prin ajutor pentru companiile mici, prin a crea creștere și locuri de muncă. Știm că multe locuri de muncă au fost create prin intermediul acordurilor comerciale și iată și aceasta e o manieră de a le arăta oamenilor care sunt beneficiile directe. Vom continua să publicăm statistici și evaluări. Să le spunem oamenilor că e într-adevăr ceva ce duce la rezultate concrete. Într-o lume în care multe economii mai resping multilateralismul și comerțul bazat pe reguli și se întorc spre ele, Uniunea Europeană poate să fie un far al apărării împreună cu aliații săi. Și e un lucru important și pentru cetățeni pe care ei îl așteaptă de la noi, chiar dacă e ceva mai abstract, să avem o poziție fermă și să continuăm să apărăm toate aceste aspecte și idei. Mulțumim foarte mult, mulțumesc frumos și interpreților, am depășit puțin timpul. Doamnă Wikström, Cecilia, îți mulțumim foarte mult pentru răspunsul la întrebări și acum ne luăm rămas bun, ne luăm la revedere, mulțumim foarte mult pentru cooperare, vă urăm toate cele bune și Acum ne-am luat la revedere oficial, apoi informal la etajul 3 ne reîntâlnim unde vom avea un cocktail de rămas bun, toată lumea e invitată, ne vom lua rămas bun mai mult decât acum și vom putea să discutăm puțin despre buna cooperare și bunele rezultate pe care le-am avut în ultimii 5 ani. Încă o dată mulțumim foarte mult, Cecilia, toate cele bune. Vă mulțumesc tuturor! Thank you.